Guten Abend, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich Bună seara, ne reluăm lucrările. Vă salut călduros la această reuniune a Comisiei pentru Control Bugetar. Trecem la punctul 1, adoptarea ordinii de zi. N-am primit niciun fel de comunicări, obiecții referitoare la ordinea de zi. La punctul 2 vreau să vă spun că aveți uh, cont news uh, tipărită și puteți să vedeți uh, um, ordinea, puteți să vedeți limbile în care se Uh, lucrează la această ședință și trecem la punctul 3. Uh, este vorba de politica de integritate a Comisiei, special numirea secretarului general și avem 129 uh, de amendamente. Întrebarea este dacă putem să începem. Sunteți pregătiți? Vreau să vă atrag atenția că această rezoluție este deschisă pentru semnare și puteți să vă semnalizați, uh, să vă semnalați uh, această intenție înscrisă atunci când avem textul consolidat. Trecem deci la vot. Sau mai există cineva care are o, vreo obiecție? Întrebarea este dacă aveți cu toții cartelele de vot. În afară de președinte sau de cei care nu au cartelele, dacă nu trebuie să semnalați acest lucru astfel încât să vă pot lua în considerare voturile și vă rog să vă procurați cartelele dacă cumva puteți. Deci începem votul și vreau să vă propun să începem întâi cu amendamentele de compromis. Astfel încât uh, să fie mai simplu votul după aceea. Deci, compromisul A. Pentru compromisul A. Ne începem cu compromisurile, ca să fie mai simplu. Deci noul alineat 12A. 12A, nou. Compromisul A. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B din versiunea revizuită, care a fost transmisă, transmisă așa cum uh,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 adoptat toate compromisurile, e mai simplu. Începem cu amendamentul 14. 13 a fost acoperit de compromisul B. Deci amendamentul 14 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20, partea a doua a fost retrasă, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21-22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24, 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 25. Prin vot electronic. Se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă, abțineri. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă, abțineri. Se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. 28. S-a închis. Votul se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 35. Cu amendament oral, nu văd nicio obiecție, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru, împotriva abțineri se respinge. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 43. Se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 56 pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deci să verificăm? Verificăm. Prima parte de la amendamentul 66. S-a închis votul. Cine? Cine? Cui mai lipsește cartela de vot? Aveți cartonașul? Aveți cartela de vot? O aveți sau nu? Da, îmi cer scuze, domnule Cernețchi. Bun, bine, deci se respinge. intervenții fără microfon. ...65 a fost un vot foarte clar, credeți-mă, a fost foarte clar. 66, prima parte respinsă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67, 68 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se respinge. 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri se respinge. 74 pentru, împotriva abțineri se respinge. 75 pentru, împotriva abțineri se respinge. 76 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm prin vot electronic amendamentul 78. 78. S-a închis votul și în mod clar se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri. 83. Domnul Vali a insistat să se voteze separat. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru. Bart a vrut să se voteze separat. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu 90 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 93 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 95 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 102 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 102. S-a închis votul. Se respinge în mod clar. 103 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 105 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 108 pentru, împotriva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 pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abține se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se respinge. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8, 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. 11 pentru, împotriva abțineri se respinge. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentul F pentru, împotriva a, nu, nu, nu, îmi cer scuze, îmi cer scuze, spune președinta. Votul final acum. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. deschis votul. S-a închis 21, 3 împotriva, 4 abțineri și eu vă votez pentru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și secretariatului. Să știți că a fost multă muncă Credeți-mă, singura dată când am stat, chiar duminică seara și am lucrat la un proiect. Termenul este mâine la ora 13 pentru amendamentele pentru plen, dar compromisul este unul fragil, de aceea vă rog frumos să susțineți textul așa cum l-am votat. Vreau să-i rog pe cei care nu doresc să participe la audierea candidaților pentru postul de director al OLAF să părăsească sala de ședință cât uh, mai uh, repede și în pe măsura posibilului în liniște. liebe Kollegin, liebe, ja, could we, ja, can we continue? The more time we spend now. Haideți să continuăm, pentru că cu cât o lungim acum, cu atât uh, se va prelungi ședința din această seară. Ja. Bun, ja, dann machen wir. Bun, așadar continuăm cu noastră de zi, audierea candidaților pentru postul de director al OLAF. Avem 40 de minute pentru fiecare candidat. Și începem în ordine alfabetică. Vreau să vă reamintesc că după o scurtă pauză de uh, discuții, vom vota în această seară. Mai bine să votăm astăzi la ora 11 decât să o mai luăm de la capăt joi. De aceea cred că este, asta ar fi procedura cea mai bună pentru toată lumea. Și începem cu primul candidat, domnul uh, Itele. The rules are clear, five minutes to present. Regulile sunt foarte clare. Aveți 5 minute pentru prezentare și apoi vom uh, avea o discuție conform uh, algoritmului DEONT. Domnule Itele, bine ați venit, aveți cuvântul. Is this mine? Yeah, this is, no, this is mine and you have yours on the other side. Somebody has. Uh, nothing. Yeah. Ah. Yeah. <laughs> Sorry. Sorry. About this. Madam Chair, honorable members, first I want to say... Doamnă președinte, stimați membri, Aș dori să spun în primul rând că Olaf are un rol foarte important de jucat atunci când vorbim despre credibilitate și încredere în Uniunea Europeană, pe ansamblu. Sorry. Is it okay? Sorry, yes, it's okay. Sorry. Okay. So there are currently three uh, main issues to... În momentul de față există trei teme pe care trebuie să ne concentrăm. Încredere, cooperare și motivare. Acestea sunt strâns legate una de alta. Conform ultimului Eurobarometru, majoritatea cetățenilor consideră că frauda și corupția sunt prezente peste tot în instituțiile europene. Olaf are deci un rol incredibil de important de jucat în căpătarea încrederii cetățenilor. Olaf trebuie să recapete încrederea uh, actorilor, părților interesate și pe, prin uh, cooperare mai bună cu ei se poate obține această încredere. Cine sunt părțile interesate? Dumneavoastră, Comisia Cont, Consiliul, statele membre, Curtea de Conturi și Comitetul de Supraveghere al OLAF. Astfel, doresc să spun că acest comitet de supraveghere trebuie să primească toate informațiile de care are nevoie pentru a-și îndeplini datoriile. În ceea ce privește parchetul general european, acum 15 ani, am participat la Consiliul JAI și discutam deja la nivel preliminar despre EPO, despre parchetul general european. Eu am fost pentru crearea acestui parchet. Însă, 15 ani mai târziu, decizia a fost luată în cele din urmă. Așadar, nu mai este nici un fel de marjă pentru eșec acum. De la început, Olaf și EPO trebuie să coopereze fără cusur. Trebuie să fie clară împărțirea responsabilităților și a deciziilor pentru a evita suprapunerile și lacunele. Munca celor două instituții trebuie să fie complementară și trebuie să fie maximizat potențialul. Accesul la informații va fi una dintre principalele unelte de lucru și ar fi bine să începem deja între cei doi directori ai celor două instituții. Cadrul are nevoie de, de armonizare și de clarificare. De pildă, cercetări, uh, anchetele în uh, cazul fraudei TVA, procedurile și admisibilitatea raporturilor, rapoartelor OLAF la uh, nivel uh, național în instanțele naționale. Doresc să subliniez că OLAF va, va rămâne independent și va avea un rol central în continuare. Pe scurt, aceasta este viziunea mea cu privire la OLAF. Trebuie să fie imparțial, transparent, stabil, etic, eficace, profesionist și un loc de muncă atrăgător pentru angajați. Toate schimbările au consecințe asupra personalului și personalul este cea mai importantă resursă a noastră. Este esențial să-i ascultăm pe cei care lucrează acolo, să îi formăm și mai mult și să-i asigurăm că au șanse reale de promovare. Doamnă președinte, nu este nevoie de o revoluție aici, dar cu siguranță există loc de îmbunătățire. Iar acum, pe scurt, voi vorbi despre experiența mea. Din 1984 până în 1988, am fost uh, procuror cu mandat de plin și apoi am devenit uh, avocat. Deci am trecut de partea cealaltă în instanță. Am fost ales în Parlamentul Finlandei și am uh, fost președintele Comisiei uh, pentru uh, afaceri constituționale. Apoi am fost ministru de interne și am fost și viceprim-ministru. Apoi am fost ales ca membru în Parlamentul European am făcut parte din comisiile pentru bugete și pentru control bugetar și începând cu anul trecut am fost uh, până, până anul trecut am fost membru al ECA și în prezent uh, pot să vă spun că nu am nicio obligație care să intre în conflict cu noua mea poziție. Mulțumesc. Începem uh, intervențiile grupurilor politice. Începem cu Petri Sarvama, o, un minut pentru întrebare, un minut pentru răspuns. Itala. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Itala că a venit în ședința noastră. Am două întrebări pentru dânsul. În primul rând, rolul curții de conturi. Există un rol pentru Curtea Europeană de Conturi în munca foarte importantă pe care o desfășoară Olaf. Olaf se folosește de informațiile pe care le deține Curtea de Conturi. Dumneavoastră, întrevedeți vreo schimbare de care să fie nevoie în cazul acesta? Și o a doua întrebare legată de transparență. Care este părerea dumneavoastră despre transparența în OLAF? ce se poate face mai bine și care sunt drepturile persoanelor anchetate și cum le sunt respectate acestea în situația actuală și am dorit să vă întrebăm dacă vreți să schimbați ceva în această privință. Vă mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește Curtea de Conturi, mi-am făcut griji în ceea ce privește cooperarea aceasta cu Olaf și între Olaf și Curtea de Conturi, pentru că, de fapt, este vorba despre cooperare zero. În orice moment există 500 de auditori care fac audituri. Dar nu există niciun fel de mobilități între personalul celor două instituții, nu există ședințe comune, nu spun că trebuie să schimbe ce fac cei de la Curtea de Conturi, dar uh, um, ar trebui să existe o comunicare mai bună pentru a avea rezultate mai bune. Pentru asta e nevoie de o cooperare mai profundă. Și acum ne confruntăm cu o situație grea pentru că avem și mai puține resurse, deci cooperarea este elementul cheie pentru a avea rezultate mai bune. Pentru că Curtea de conturi este o resursă enormă, deci în planul acesta trebuie schimbate lucrurile. În ceea ce privește transparența, este una dintre valorile la care țin cel mai mult. În Parlament, în Parlamentul Finlandei, când am fost membru acolo, uh, Uh, am insistat foarte mult pe transparență, transparență 100%. Este vorba la urma urmei despre banii contribuabililor, deci aș maximiza transparența uh, în cadrul OLAF uh, și am comunicat mai bine cu Comitetul de Supraveghere și cu Comisia Cont. Cu siguranță se, vor, că vor exista și excepții, dar acestea, doar asta vor fi excepții. Doamna Ayala. Eh, Mulțumesc, eh, vă urez bun venit, domnule Itala. Mă bucur pentru că am cooperat întotdeauna foarte bine când ați fost coleg cu noi și mai ales când ați eh, ocupat uh, de Curtea de Conturi și mă bucur că sunteți aici în această nouă posibilitate de a reveni poate la locul de origine, pentru că ați fost polițist, apoi jurist, deci aveți un profil foarte interesant. Vreau să vă întreb ceva. Ați trecut împreună cu noi prin criza, ca prin, odată cu Comisia de Supraveghere OLAF. A fost uh, prima întrebare. Aș vrea să vă întreb cum vedeți această relație cu această comisie de supraveghere, mai ales că s-a ocupat foarte mult să judece Olaful și nu să se ocupe de chestiunile importante, cum ar fi codul deontologic dedicat persoanelor care se află sub anchetă. Și în al doilea rând, aș vrea să știu de la dumneavoastră cum vedeți parchetul european, cum va evolua și statele semnează acest lucru. Cum vedeți viitorul Olaf ca poliție judeciară a parchetului european? Cam asta am fi vrut noi să fie Olaful de la început, să aibă un loc uh, alături de parchetul european. Cum vedeți această posibilitate de posibilitate de, de evoluție viitoare, de cooperare viitoare, ca Olaful să convingă toate statele că este obligatoriu ca parchetul european să aibă un uh, domeniu de aplicare generalizat, iar Olaf să fie poliția judiciară pe care o doream noi la început. Mulțumesc! Thank you for, for your Mulțumesc pentru întrebare. Mulțumesc pentru întrebare. Just, uh... Uh, în primul rând, rolul Comitetului de Supraveghere, după cum am spus, uh, este foarte important. Aș dori să îmbunătățesc cooperarea cu acesta în cadrul OLAF. I think uh, there is, as I said, to give all the information. Și uh, vom împărtăși toate informațiile posibile excepția celor confidențiale. Dacă ei nu au toate informațiile de care au nevoie, cum își pot îndeplini responsabilitățile? Tocmai de aceea um, um, pot să spun că acest comitet de supraveghere este um, prietenul uh, Olaf. Firește că acesta ne critică uneori, critică Olaf uneori, dar uh, dacă nu suntem criticați, cum putem să devenim mai buni? Deci, Uh, rolul acestui comitet uh, este și de a consilia, pot acționa ca un comitet de etică. Deci, dacă ar exista la OLAF probleme de etică, la, um, la acest comitet de supraveghere m-aș duce în prima dată. Domnul Cernețchi. Sunteți pe lista mea de la ECR, nu? Nu dorește nimeni de la ECR? Alde? Doamna Dlebaiova. Intervenții fără microfon din sală. Okay. Thank you very much. Uh... Bun venit, domnule Itala, mulțumesc foarte mult. Am două întrebări. La una s-a răspuns deja, pentru că voiam să vă întreb despre re- relația cu Comitetul de Supraveghere și acest comitet uh, regretă faptul că Olaf îi permite un acces restricționat la informație. Deci, cum ați uh, permite acest acces la informația, da, acces de plin la conținutul dosarelor sau uh, veți continua cu aceeași politică? Ați răspuns parțial, dar, dar vă rog să intrați în detalii. Um, a fost un an interesant și în politica europeană și în cea finlandeză. Uh, există două inițiative foarte importante pe care dumneavoastră le-ați avut ca realizări. Uh, și um, aș dori să vă rog să detaliați. To be concrete with this, giving... În ceea ce privește informațiile la care ar avea acces Comitetul de Supraveghere, aș da toate informațiile pe care permite legea să le dau. Deci, tot mai puțin, tot mai puțin cazurile aflate pe rol. După ce se clasează un caz, după ce se încheie uh, încheta, de ce am vrea să-l ținem uh, închis? Oricum, Comitetul de Supraveghere este unul independent și poate să analizeze foarte bine ce s-a întâmplat. Mai ales uh, în cazul uh, dosarelor clasate, care um, trebuie să fie analizate imediat. Dacă nu dai informațiile, atunci poți să influențezi foarte bine statisticile. Și atunci când nu primești informații, trebuie să ai încredere oarbă în statistici, ceea ce nu e întotdeauna bine. Așadar, doresc să avem, avem o relație bazată pe încredere cu acest comitet de supraveghere. Eu am fost membru aici la cont și am fost raportor în ceea ce privește bugetul Parlamentului. A fost mult de lucru, vă dați seama că au fost și multe dezacorduri și acorduri. Mulțumesc. Bardas, un minut și răspunsul tot un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc despre relația aceasta despre care ați uh, vorbit și dumneavoastră legată de dificultățile în relația din ultimii ani uh, dintre fostul director general al OLAF și Comitetul de Supraveghere. Ați spus mai devreme că doriți să fiți cât se poate de deschis cu acest comitet de supraveghere, dar dacă veți fi numit director general până la urmă, vă veți asigura că acest comitet de supraveghere are acces uh, la dosarele aflate sub revizuire sau la care s-a terminat deja ancheta pentru uh, ca acest comitet să se asigure că totul s-a făcut bine. Da, am mai spus înainte că transparența este una dintre valorile la care țin cel mai mult. Aș oferi toate informațiile pe care îmi permite legea să le ofer. Asta înseamnă tot ceea ce înseamnă anchete care nu sunt pe rol. Cooperarea aceasta este atât de importantă pentru mine. Firește, nu este doar decizia mea, dar eu aș dori să uh, consolidez rolul acestui comitet de supraveghere pentru că acesta să acționeze și ca un comitet de etică pentru ca ei să poată oferi uh, și asistență juridică, consiliere juridică și să aibă și rol de Uh, comitet de etică. Um, s-a vorbit despre crearea unor noi straturi de responsabilitate, dar nu doresc acest lucru. Avem deja un comitet de supraveghere foarte bun. Trebuie să avem încredere în acesta și Olaf uh, este obligat să ofere informațiile astfel încât să își facă datoria și el cât mai bine. Domnul de Jong. Mulțumesc, doamnă președinte. Am și eu două întrebări. Una are de-a face cu funcția de control și Comitetul de supraveghere poate să desfășoare această sarcină dacă primește competențe în acest domeniu. Există state membre care spun că regulile de procedură din OLAF nu sunt clare și că este foarte greu să lucrezi pe baza legislației uh, doar din statul membru. Deci cum veți garanta paritatea în uh, materie de procedură și cum vă veți desfășura dumneavoastră rolul în acest domeniu. Veți avea o funcție de conducere, ați avea o funcție de conducere dacă ați fi numit, așa că puteți să ne dați o idee cu privire la uh, Uh, ce fel de manager veți fi dumneavoastră în calitate de director Olaf? If I, uh, understood right, you ask, uh... Dacă bine am înțeles, m-ați întrebat din nou despre Comitetul de Supraveghere și uh, cum uh, se vor desfășura lucrurile în ceea ce privește drepturile procedurale. Dacă este ca lucrurile să funcționeze perfect, clar este nevoie de schimbări la nivel de regulament. De pildă, nu sunt pe deplin convins că persoanele vizate nu au acces la dosarul, la dosarul Olaf. Um, după părerea mea, și anchetele administrative pot să aibă uh, același statut, să pot să meargă la fel de profund ca și cele penale, pentru că o anchetă administrativă poate foarte bine să ducă la una penală. Una dintre principalele valori ale Uniunii Europene este că trebuie să acorzi oricărui cetățean un proces echitabil, dreptul la un proces echitabil. Dar cum poți să pregătești un astfel de proces dacă nu cunoști toate detaliile care te vizează. Procesul este o procedură foarte lungă, începe atunci când se deschide ancheta. Deci, eu cred că legislația va schimba, eu sper să se schimbe regulamentul astfel încât OLAF să poată funcționa mai bine. Pentru că acum cred că crearea EPO este foarte utilă, dar trebuie să armonizăm și să clarificăm regulamentul înainte, pentru că altfel există câteva pericole care ne pasc. Colegii Vale. Domnul Vale, mulțumesc foarte mult. Două întrebări. Prima întrebare. Cum intenționați să îmbunătățiți relațiile dintre OLAF și statele membre? Sunt foarte multe recomandări care nu sunt respectate și vreau să înțeleg care sunt intențiile dumneavoastră pentru a crea o soluție de compromis. Nu e ușor de gestionat din punct de vedere politic. Și care ar fi rolul Olafului față de noul parchet european. Vreau să înțeleg cum se vor desfășura anchetele pentru a evita repetarea, duplicarea uh, anchetelor, ținând colt de ce se introduce la parchetul european. V-am uh, analizat CV-ul politic și vreau să știu ce garanții, garanții ne dați privind imparțialitatea dumneavoastră, ținând cont de activitatea noastră politică. Mulțumesc. Un minut e prea scurt pentru trei întrebări, dar o să încerc să răspund. În primul rând, statele membre sunt foarte importante în ce privește Uniunea Europeană. În statele membre a apărut în toate statele membre AFCOS și este important să colaborăm aproape cu statele membre. Iar admisibilitatea rapoartelor OLAF trebuie văzută din perspectiva fiecărui stat membru deci e nevoie de această cooperare pentru că altfel nu funcționează. Parchetul european. După cum spuneam, trebuie să facem schimb de informații, cel mai important instrument. Cum se va întâmpla? O să începem la nivelul directorilor. Toate chestiunile trebuie văzute întâi la nivelul directorilor, apoi la nivelul ofițerilor de legătură, dar în primul rând la nivelul conducerii, la nivelul cel mai înalt Acolo trebuie discutat împreună de toate chestiunile și nu există loc pentru greșeli. Trebuie să existe o cooperare foarte, foarte puternică, deschisă și transparentă. De multe ori se spun lucruri frumoase în Parlament, dar între instituții apare foarte des un zid și acest lucru nu se mai poate întâmpla acum. Îmi pare rău, colegul Șaibi. Monsieur Jacques. Dragă domnule, aș vrea să vă pun o întrebare. Recent am aflat o chestiune care uh, ne-a întristat, decesul domnului Totorina, cel care se ocupa de mafia calabreză, marele șef al mafiei calabreză. Am intrat pe internet, pe YouTube ca să văd diverse reportaje și am dat peste uh, un reportaj de la televiziunea franceză, am detaliile la dispoziția noastră, oricând vreți, în care la un moment dat uh, exista acolo un tânăr de vreo 35 de ani care era prezentat ca uh, unul dintre viitorii locotenenții ai uh, mafiei calabreze. Uh, și el ne spunea că deturnarea de fonduri europene de către mafia falabreză se face la nivelul de câteva miliarde de câteva miliarde de euro, repet, miliarde de euro. Deci vă pun o întrebare, dacă ar fi să deveniți directorul Olaf, o să vă gândiți că asemenea deturnări de fonduri reprezintă o prioritate a organizației uh, a Olafului? dacă sunt ales, va fi prioritatea numărul 1. Lupta împotriva criminalității transfrontaliere, criminalității organizate. Mă refer în primul și în primul rând la infracțiunile PIF, pentru că mediul se schimbă. Infractorii învață câte ceva nou mereu și e greu, trebuie să cooperezi foarte bine cu alte părți interesate ca să poți să-i urmărești și e nevoie și de instrumente bune. Am uh, văzut ce fac oficiile naționale de audit. Unele dintre ele folosesc metode noi pentru a explora datele. Și iar acum intru într-un domeniu în care nu sunt profesionist. Însă am văzut acest lucru și am înțeles că dacă ai o serie de date de la Curtea de Audit, de la Eurojust, de la eh, direcțiile generale ale Comisiei, deci ai toate informațiile privind frauda și neregularitățile, atunci eh, inteligența artificială și modul în care se folosesc roboții constituie o revoluție și atunci se poate combate foarte bine mafia și uh, crima organizată. Mulțumesc foarte mult. Domnul Salafran are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face mare plăcere să-l văd pe colegul Itala aici uh, alături de noi, prezentându-se în calitate de candidat are capacitățile necesare de conducere. Domnul Itala, cum reiese din uh, CV a fost ministru, deci poate foarte bine să conducă diverse instituții europene și a reprezentat uh, țara ca ministru în uh, Consiliile Europene, a fost vicepreședinte al Parlamentului, lucrează la Curtea de Audit, deci uh, sunt condiții foarte favorabile pentru a ocupa acest post. S-a referit la drepturile, la informare ale celor care sunt anchetați ca o dorință de transparență și care trebuie să apară în momentul corect al procesului pentru a nu pune în pericol ancheta. Mă scuz pentru colegii care nu sunt aici. Nu știu cum ar fi cooperarea cu Comisia de Supraveghere, dar uh, înțeleg că ar fi ușoară, nu? Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc. Am fost membru al Comisiei Cont și știu cât de importantă este această cooperare. Ca parte interesată pentru OLAF, Cont, Comisia Cont este singura care reprezintă cetățenii, pentru că dumneavoastră sunteți aleși direct de către cetățenii europeni. Deci cred că este extrem de important. Aș vrea să vin aici cât de des uh, mă doriți dumneavoastră și aș vrea să am și contacte personale cu Comisia Cont, pentru că încrederea dintre Cont și Olaf este extrem de importantă și e nevoie de ea, după cum știți foarte bine. Este o cooperare la cel mai înalt nivel, cooperarea numărul unu și vreau să recâștig încrederea, orice ar fi. Este extrem de important, pentru că împreună cu dumneavoastră putem să recâștigăm încrederea cetățenilor. Colegii Pacitis, bitte. Domnul Pacitis. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnul Itala, sunteți unul dintre cei patru candidați. Aveți o experiență absolut impresionantă ați lucrat la Comisia Buget, ați lucrat la foarte multe alte instituții. Vă aduceți aminte că discutam odată la cont despre sistemul de colectare a datelor în statele membre și se pare că încă nu avem aceste sisteme, încă ne lipsesc și nu avem acces la toate sistemele de colectare a datelor din statele membre care conțin informații privind absorpția fondurilor europene. Și e o problemă, mai ales când ne gândim la combaterea cauzelor și nu a consecințelor anumitor probleme. Și a doua întrebare. Olaf este o instituție care este sub supravegherea Comisiei. Uh, vă mulțumește Comisia, uh, cooperarea cu Comisia și cum o vedeți în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Aveți perfectă dreptate. Cum spuneam, baza de date comune este extrem de importantă și trebuie să cooperăm cu statele membre ca să uh, folosim în comun aceste baze de date comune, pentru că ar fi cea mai, cel mai bun instrument ca să uh, constatăm care sunt neregulile comise. E nevoie de multă muncă pentru că să vorbești cu fiecare stat membru în parte, să le iei pe fiecare în parte, pentru că au nivele diferite de baze de date, nu? Iar uh, cooperarea cu Comisia este extrem de importantă. Olaf e parte din Comisie într-o manieră administrativă. Deci e important să cooperăm cu Comisia, însă trebuie să ne amintim Uh, că în ceea ce privește anchetele, nu trebuie să existe nici cea mai mică îndoială legată de imparțialitate. Trebuie să fie absolut clar că Olaful este imparțial și în ceea ce privește debutul unei anchete și desfășurarea unei anchete. Mulțumesc. Domnul Ștaikovski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare. Am două întrebări specifice. Unu. Ce părere aveți de recrutarea de personal nou pentru Olaf? Din câte știm, Olaf a atras uh, persoane de, cu cea mai înaltă calificare, persoane care știu să lupte împotriva mafiei și a contrabandei. Cum put, vreți să-i motivați pe asemenea oameni ca să-i puteți recunoaște? Și doi, prezentarea dumneavoastră pentru EMDP. Noi, parlamentarii, nu primim rapoartele OLAF. Poate că ar trebui să primim măcar o versiune scurtă. Nu le prezentați în Parlament. De ce comunică așa puțin Olaf cu public. O să îmbunătățiți comunicarea cu opinia publică? Mulțumesc! Mulțumesc! După cum spuneam, personalul este cea mai bună achiziție a Olafului și în toate locurile de muncă trebuie să se vadă că e, personalul nostru face parte dintr-o echipă. Nu dacă aș fi eu conducătorul echipei, aș participa la activitatea echipei și aș vrea ca toată lumea din organizație să știe și să simtă că fac parte dintr-o echipă. Directorul, sigur, arată direcția către care mergem, dar uh, și vrea să-i facă pe toți să lucreze în aceeași direcție, dar este foarte important să-i motivăm pe angajați au posibilitatea, cum spuneam, să beneficieze de pregătire uh, ulterioară, beneficiază de promovare. Uh, există niște temeri la OLAF că uh, s-ar putea, eu știu, întâmpla ceva în legătură cu parchetul european, uh, o să scadă numărul de angajați sau ceva. Cred că e, uh, au nevoie de o promisiune de peste tot că a fost vorba de acei 45 de oameni și nu, va mai, nu se va mai întâmpla nimic în anii viitor și să fie sigur că își pot face activitatea profesională. Colegul Pirinski. Mulțumesc. Aici sunt, aici sunt. O întrebare mai largă, mă. La începutul acestui mandat, Comisia a hotărât să nu publice un raport general privind corupția în Uniunea Europeană, ci să se referă la chestiunile de corupție în diferite țări. În uh, cadrul exercițiului privind uh, semestrul european. Dumneavoastră spuneați că majoritatea neregulilor și majoritatea cazurilor de corupție sunt uh, de fapt, exemple de activitate transfrontalieră. Și întrebarea asta mă preocup, pe care urmează să vă pun mă preocupă de multă vreme. Se pornește de la presupoziția că anumite țări sunt mai corupte decât altele. O țară ca Bulgaria sau țările din Europa de Est. Și în același timp constatăm că multe din aceste mecanisme uh, Uh, de corupție și au origine în vechile state membre. Deci întrebarea mea e următoarea. Cum uh, pot, puteți să fiți realmente imparțial? Cum puteți realmente să contextualizați un caz anume și nu să porniți de la ideea că dacă are loc în țara respectivă, probabil e o chestiune de corupție specifică unei anumite țări. Mulțumesc, cred că e foarte important ca uh, directorul general, oricine ar fi el, al directorul general al Olafului, să nu aibă, uh, eu știu, asemenea prejudecăți legate de o țară. Trebuie să fie profesionist, să-și desfășoare activitatea profesionist și în orice ocazie să pornească de la ideea că sunt dovezi suficiente pentru a începe o anchetă. Să nu plece de la ideea că o țară e mai bună decât alta. Nu funcționează așa în Uniunea Europeană. Și îți pierzi concentrarea dacă faci un fel de ordonare, de clasificare a țărilor. O să ne ducem, eu știu, în țara asta că e mai rea decât alte țări. Trebuie văzute lucrurile de la caz la caz iar statele membre nu trebuie clasificate într-un fel sau altul. Colegul Novakov, vă rog. Mulțumesc. Domnul Itala, aveți multă experiență ca viceprim-ministru și ministru de interne. Credeți că răspunderea Olafului ar trebui să fie extinsă în ceea ce privește funcțiile? pentru că în zilele noastre Olaful află diverse lucruri despre cum să folosesc fondurile europene și nu totul depinde de autoritățile naționale. Eh, autoritățile naționale fac cercetarea și trebuie să facă eh, procedurile în instanță. Și a doua întrebare. Ce părere aveți despre rolul parchetului european, cum poate colabora cu OLAF. E o problemă europeană și avem nevoie de o soluție europeană. Credeți că e o colaborare posibilă, posibilă, pozitivă? Mulțumesc foarte mult. Da. În primul rând, extinderea funcțiilor OLAF. Cred că realmente e nevoie să le extindem puțin. Raportul de evaluare arată exact care funcții trebuie extinse. Cred că sunt două funcții cruciale. Ele reprezintă un minim. În primul rând, accesul la conturile bancare și la fluxul financiar. Dacă anchetezi uh, infracțiuni financiare și nu ai nici măcar dreptul să accesezi conturile bancare, cum poți să faci o treabă serioasă? Am fost uimit când am văzut că Olaful nu are dreptul să uh, ceară date bancare. Asta ar fi primul lucru. Și poate și mai important ar fi admisibilitatea rapoartelor Olaf care să fie folosită ca dovadă în instanțele naționale. Olaful face treaba și după aia doi ani de muncă se spune mm, a, nu e bun la noi în instanță. Deci ar trebui de aici să plecăm. Cred că aici nu funcționează lucrurile și asta se va întâmpla și cu parchetul european. Sunt două lucruri care trebuie făcute. Conturile bancare, accesul la conturile bancare, care este, care e foarte important pentru TVA. Este foarte clar că Olaf trebuie să aibă posibilitatea să încheteze uh, aceste late. Econ. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea merge exact în, acest, în această direcție. Tocmai pentru că vorbim de TVA, există un fel de concurență între statele membre uh, și OLAF privind fraudele de TVA. Uh, cum ați încerca uh, să um, evitați această concurență, această presiuni, astfel încât uh, și statele membre și OLAF să Uh, urmăresc același obiectiv, să uh, prevină sau să reducă uh, frauda de TVA fără să-și facă concurență unei altora. It must be Cum spuneam, trebuie clarificat în regulament. TVA-ul este în directiva PIF, ceea ce e un mare pas înainte, un pas bun înainte. Și apoi, în regulamentul parchetului european, apare TVA-ul foarte clar. Dar nu și la Olaf. Și ce se va întâmpla dacă parchetul european cere Olafului să-l ajute cu anchete referitoare la TVA? Olaful ce să zică? Nu e mandatul nostru, îmi pare rău. Nu cred că ar trebui să se întâmple așa este. Sunt chestiuni care trebuie clarificate pentru că altfel nu funcționează. De aceea avem nevoie de această cooperare cu statele membre, pentru că am văzut că unele state membre nu agrează această idee, nu doresc această clarificare. Nu doresc să se clarifice acest lucru în regulamentul OLAF. E nevoie de negocieri. Aici e ușor de rezolvat, dar s-ar putea Consiliul să zică că nu e în regulă. Deci trebuie să negociem ceva mai mult, însă aștept propunerea Comisiei să vedem. Mulțumesc! Da, am, uh, mi-a rămas un pic de timp de la PP și vreau să revin la o întrebare la care nu s-a putut oferi răspuns din cauza lipsei de timp și anume experiența de management. Ce fel de experiență de management aveți? Pentru că OLAF este totuși o, o întreprindere mare. Și a doua întrebare, relația cu Comisia. Uh, care este viitorul caselor de compensare? Um, se discută acum diverse variante. Aș vrea să știu perspectiva dumneavoastră. Mulțumesc. În primul rând, uh, în primul rând, uh, conducerea OLAF și gestionarea OLAF. Am văzut care e structura OLAF și e similară cu cea a Curții de Conturi dinainte. Aveau, au structuri sunt uh, împărțiți în diviziune A, B, C și fiecare are câte o sarcină și îndatorire diferită. Iar la Curtea de Conturi am constatat că nu merge așa, că nu e bine. Nu e deloc flexibilă structura asta. N-am fost la Olaf, nu știu exact cum funcționează. Dar dacă vrei să eficientizezi procesul și să ajungi repede să vezi care sunt prioritățile noi, atunci genul ăsta uh, de uh, uh, uniune, nu? Curtea de audit are un număr de auditori care nu mai sunt împărțiți în divizii, sunt toți la OLAF. Ar, ar putea să fie o idee bună să încercăm și la OLAF. Să avem uh, un OLAF mai eficient mai ales în relație cu parchetul european, pentru că dacă ne cer ajutorul, atunci trebuie să acționez foarte repede. Mai ales nu se întâmplă atunci când ai o organizație foarte structurată și împărțită în diviziuni. Mulțumesc. Iar în ce privește Clearing House, cred că e foarte important în relație cu Comisia Cred că lucrul cel mai important este cooperarea cu toate părțile interesante. Comisia nu e o parte interesantă, pentru că OLAF e o parte a Comisiei, e o structură a Comisiei. De aceea, cred că trebuie să există multă încredere, o încredere profundă cu direcțiile generale ale Comisiei și cu secretariatul Comisiei și cu toate oficiile Comisiei. Mulțumim, se încheie astfel audierea dumneavoastră, vă mulțumim încă o dată și haideți să continuăm. Încă o dată mulțumesc, vă doresc toate cele bune, domnul Calfin iese deja în sală, așadar îl așteptăm aici. Ja, wir machen weiter mit Continuăm uh, cu o persoană care tot așa ne este un fost coleg bine cunoscut, Ivai Local, fiind bine ați venit uh, și a scos uh, foile și dau cuvântul. Vă rog. Thank you very much, uh, Madam Chair. Esteemed Mulțumesc, Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Control Bugetar, domnilor și domnilor. Această procedură permite Parlamentul European și Comisiei CON să joace un rol activ nu doar în selectarea următorului director general al OLAF, ci și în formarea politicii viitoare a acestei, acestui organism al Comisiei care trebuie să protejeze interesele financiare ale uh, cetățenilor europeni și integritatea serviciului administrativ uh, european. Sunt uh, mândru să pot să vă prezint perspectiva mea uh, împreună cu alți trei candidați uh, foarte competenți de pe lista scurtă. E un privilegiu să fiu aici alături de dumneavoastră. Știm cu toții care a fost începutul OLAF și cum acest organism s-a dezvoltat către un organism care ar trebui să poarte, poată desfășura anchete independente. Și, într-adevăr, OLAF a avut rezultate bune și are un rol de jucat uh, important. În ultimii ani, însă, în pofida acestor rezultate, Olaf nu a reușit să mențină un contact bun cu Parlamentul, cu Comisia de Supraveghere. Nu a fost suficient de transparent, uh, coerent uh, pentru mulți dintre uh, cei interesați. Pentru mine, obiectivul principal ar fi să se restabilească dialogul cu toate părțile interesate. OLAF poate să fie puternic și eficient, dar în același timp trebuie să fie un organism uh, transparent uh, care să poată fi ușor înțeles în uh, contextul în care își desfășoară activitatea. O bună înțelegere cu Comisia Cont din Parlamentul European și cu Comisia de Supraveghere este o sarcină urgentă și, pe bună dreptate, privim în această direcție cred că în timpul uh, sesiunii de întrebări și răspunsuri vom putea să aprofundăm aceste chestiuni. O prioritate majoră a noii conduceri va fi și stabilirea unor relații de lucru constructive cu noul parchet european care își va începe activitatea anul viitor pentru că aceste două instituții nu trebuie să fie în război. Crearea parchetului european este un mare pas înainte care permite Uniunii Europene să garanteze și să protejeze interesele financiare ale contribuabililor europeni și să asigure, de asemenea, o luptă puternică și eficientă împotriva fraudei. O mână forte care să poată să aducă în fața justiției toate cauzurile de fraudă, să uh, și pentru aceasta parchetul european trebuie să se bucure de susținere din partea tuturor organismelor, inclusiv OLAF. Comisia trebuie să motiveze toate statele membre să participe la parchetul european. Între timp, prin consolidarea parchetului european și OLAF poate să joace un rol important. E un organism intern al Comisiei care activează în toate statele membre și care are un personal de anchetă de primă clasă, anchetează nu doar fraude împotriva bugetului european, ci și cazuri de conduită defectuoasă în instituțiile europene și se ocupă și se implică și în politici. Face parte dintr-un sistem de organisme care luptă împotriva fraudei și are competențe unice care trebuie să fie menținute pentru protejarea intereselor financiare ale cetățenilor europeni. Trebuie să se tragă o linie foarte clară între competențele OLAF și EPPO. Um, pentru a crește eficiența luptei antifraudă. OLAF trebuie să susțină EPPO-ul. Trebuie să ne asigurăm că nu se uh, suprapun, nu se dublează anchetele între OLAF și EPPO, că există un flux liber de informații bidirecțional și că nu există niciun fel de lacune și teritorii uh, neacoperite um, care să poată fi, uh, de care să poată profita răufăcătorii. Uh, pe lângă stabilirea unei bune colaborări între OLAF și EPPO și o bună colaborare cu Parlamentul European și cu Comitetul de Supraveghere și cu celelalte părți interesate, prioritățile mele pentru OLAF, dacă voi fi numit, vor fi să cresc transparența, să îmbunătățesc eficiența anchetelor și să introduc în mod activ noile tehnologii în cheltuirea și controlarea bugetului european întregul sistem european antifraudă este acum um, în fața unei transformări majore. Și cred că anchetele nu sunt uh, chestiunea cea mai importantă. Sunt foarte mulți anchetatori uh, de mare calibru care lucrează în domeniu. Uh, dar uh, Olaf uh, trebuie să joace un rol eficient, contribuind uh, în mod vizibil uh, Um, la protejarea uh, intereselor cetățenilor și Uniunii Europene. Lupta împotriva fraudei nu înseamnă să construiești uh, o organizație puternică, ci un organism eficient și rezistent care să poată să se adapteze și să dea rezultate garantând interesele cetățenilor. Eu mă simt pregătit și competent să-mi asum acest post în cariera mea. Am lucrat sub presiune, uh, cu supresiunea termenelor de timp a, și mi-am păstrat integritatea, am rezistat în fața presiunilor politice și m-am uh, ocupat de chestiuni uh, sensibile uh, unde erau interese divergente și întotdeauna am avut rezultate bune. Cunosc uh, bine sistemul uh, european, uh, am organizat la nivel național uh, cheltuirea fondurilor europene și cunosc foarte bine politica bugetară, care, din punctul meu de vedere, trebuie să ia în considerare și eficiența um, cheltuielilor publice. Știu unde sunt uh, riscurile majore de fraudă și cum uh, am putea să luptăm împotriva acestora. Experiența, cunoștințele mele și uh, istoricul meu mă recomandă pentru postul de director al OLAF. Um, sigur că trebuie în momentul acesta să evaluăm realizările și să mergem mai departe, construind uh, și adaptând OLAF la uh, realitățile actuale. Încă o dată, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă prezenta în fața dumneavoastră și sunt uh, la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Am privilegiul de a fi servit în această comisie și știu nivelul ridicat de competență care sunt necesare atunci când te prezinți în fața acestei comisii. Mulțumesc! Mulțumesc. Începem din nou cu domnul Sarvama. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Calfin, pentru prezență. Poate nu mă țineți minte, dar eu vă țin minte de acum niște ani. În primul rând, rolul cursii de Conturi Europene e interesant. Există un uh, rol sau nu Olaf utilizează în momentul de față informațiile pe care Curtea de Conturi Europeană le deține și ați schimba acest lucru dacă veți fi director general? A doua întrebare se referă la transparență. Cum veți trata transparența în activitatea OLAF și cum uh, considerați că drepturile celor anchetați uh, sunt protejate în momentul de față în cadrul de transparență uh, în activitatea OLAF? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sarvama. În primul rând, rolul cursii de conturi sunt două, mecan- două organisme din sistemul de luptă împotriva uh, fraudei financiare. O decizie a Curții de Conturi, uh, care este în vigoare din octombrie sau noiembrie anul trecut, stabilește mecanismul de interacțiune între Curtea de Conturi și OLAF. Și se referă la schimbul de informații, la angajamentul fiecărei părți uh, atunci când se primește informație și, de asemenea, mm, e vorba și de chestiuni foarte sensibile referitoare la dezvăluirea de informații, când, uh, sub, în ce condiții se dezvăluie informație. Acesta este un mecanism uh, bun, dar cred că ar trebui să discutăm mai în profunzime îngrijorările legate de OLAF. Unii dintre colegii dumneavoastră spun că că Olaf operează la limita legalității și e vorba de informații, de monitorizarea ex ante a ceea ce face Olaf și e vorba de orientările procedurale și asigurările care sunt sau nu sunt respectate, pentru că se pare că există deficiențe. Vorbim despre interacțiunea între Curtea de Conturi și OLAF. Există o practică în vigoare. Cred că decizia Curții de Conturi este una bună și în trecut uh, au existat o serie de rapoarte speciale privind activitatea OLAF, avize foarte clare referitoare la chestiunile de natură juridică și uh, care vizau de asemenea și rolul uh, Comisiei de Supraveghere, dar cred că un lucru necesar, trebuie să se uh, dezvolte și uh, asigurări procedurale. Și în ceea ce privește transparența? Nu, am spus un minut pentru întrebare, un minut pentru răspuns, îmi pare rău. Au fost două întrebări, dar deja a primit două, răspunde, două răspunsuri. Trecem la doamna Iala. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i urez bun venit domnului Calfin, aveți și dumneavoastră un CV impresionant. Ați fost ministru, iar în ce privește Uniunea Europeană, ați fost uh, în inima procedurilor. Uh, ați participat la grupul pentru resurse proprii a domnului Monti. Uh, doamna Gresle știe că ne luptăm și noi pentru resursele proprii cu cei de la Comisia de Buget, dar ne gândim că, de fapt, controlul resurselor proprii, după cum s-a văzut uh, în ultima vreme, dacă ne gândim la frauda TVA și frauda de la uh, Vama Britanică, ar trebui să știm de unde vine și cum am putea uh, Uh, să ne protejăm, să luptăm împotriva fraudei, mai ales în situațiile transfrontaliere atât de complexe. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră, ce poate face un director general Olaf pentru a transparentiza, pentru a clarifica lucrurile acestea uh, mai obscure prin care putem pierde resursele proprii prin fraudă. În ultima vreme, ați avut o relație strânsă cu parlamentele naționale și ne, în momentul în care dosarele OLAF ajung în statele membre, în, la, în tribunalele din statele membre, acolo se pierd. Am dorit să știm uh, dacă aveți o idee de cum s-ar putea recupera Uh, urmărirea acestor dosare dincolo de ceea ce înseamnă frontiera dintre OLAF și sistemul juridic național. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, uh. Vă mulțumesc! Și mă bucur că astfel voi putea să răspund și ce n-am mai putut să-i răspund domnului Sarvama. Transparența Uh, se leagă foarte mult de uh, modul în care sunt selectate cazurile, procedurile um, care sunt aplicate și de modul în care întreaga procedură este organizată la OLAF. Și, din nou, eu cred că este un pas uh, necesar de a uh, îmbunătăți garanțiile procedurale, astfel încât uh, drepturile celor anchetați să fie protejate și să existe posibilități de a avea un proces uh, clar, transparența, obiectivitatea muncii OLAF trebuie să fie crescută. În ceea ce privește cazurile care sunt transferate către curțile naționale, doar 30% dintre ele primesc un rezultat, ceea ce înseamnă o eficiență foarte scăzută. La asta mă refeream când am spus trebuie crescută eficiența. Și acest lucru trebuie să fie făcut uh, și cu colaborarea parchetului european, care va juca un rol foarte important. Și, în al doilea rând, acest lucru poate fi făcut dacă Comisia Europeană elaborează în continuare o politică referitoare la alinierea sistemelor uh, juridice și administrative, măcar pentru a îmbunătăți raportarea fraudei și pentru a lua în considerare uh, constatările OLAF. Dar, în orice caz, EPPO-ul va, fi un, va reprezenta un mare pas înainte. Doamna de la Baiova. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit. Văd experiența noastră Uh, în finanțe la nivel uh, național și european, care considerați că ar trebui să fie rolul mai consolidat, uh, rolul consolidat al OLAF um, în finanțele publice și care sunt domeniile cele mai riscante privind frauda la adresa bugetului? Și cum va fi crescută transparența activității OLAF? cum veți dezvolta și veți menține o mai bună relație cu Comitetul de Supraveghere al OLAF? Aveți uh, o viziune clară asupra acestui lucru? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări, doamna Dlabaeva. Rolul consolidat al OLAF în întregul sistem de luptă antifraudă va avea loc atunci când OLAF își găsește uh, locul uh, în relație cu uh, EPP-ul. Pentru că atunci poate să aducă uh, toate cazurile în fața parchetului european. Din păcate, nu toate statele membre vor participa la parchetul european și OLAF trebuie să-și joace în continuare rolul față de toate statele membre. Riscurile majore la adresa finanțelor publice sunt în mai multe domenii. E vorba de frauda de TVA, 150 de miliarde estimează Comisia că uh, e suma la care se ridică um, fraudă transfrontalieră în materie de TVA, um, fraudă de tip carusel, apoi uh, contrabanda cu tutun, o altă prioritate, se ridică la aproximativ 10 miliarde de euro pe an, apoi achizițiile publice și instrumentele financiare. Pentru fiecare dintre aceste domenii eh, cu risc ridicat există un plan care face parte din procedurile OLAF, dar eh, planurile pot să fie consolidate. Dacă aș avea timp, aș putea să intru în detaliu. Comitetul de supraveghere, dacă îmi dați 10 secunde, e foarte important când eh, se decide monitorizarea ex ante a OLAF, decizie să fie luată împreună cu Comitetul de Supraveghere pentru a asigura și independența OLAF și pentru a avea un oarecare control asupra activității OLAF. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stas! Mulțumesc, doamne președinte! Îi urez bun venit fostului nostru coleg. Am o întrebare Referitor la poziția dumneavoastră ca potențial uh, director al OLAF, dacă vor exista cazuri care vor viza țara dumneavoastră, aveți experiență politică, ați jucat uh, roluri politice, cum veți, vă veți putea detașa de uh, potențiale încălcări uh, sau de fapte de corupție în țara dumneavoastră? Sunteți protejat de pericolul unui um, conflict de interese? Și Martina a adresat o întrebare referitor la fostul director al OLAF. Uh, um, am avut mari probleme, o lipsă de cooperare și a fost foarte greu ca directorul general să colaboreze cu uh, Um, comisia. Ce părere aveți despre această situație? If there are cases against, uh, uh... Dacă există cazuri care se referă la situații din țara mea, firește că nu m-aș implica în deciziile care vor fi luate. Eu cred că directorul general trebuie să își uh, ia oarecare distanță față de cazuri dacă este să își îndeplinească rolul. Pentru că dacă nu, atunci nu ar fi obiectiv. Cu siguranță dacă ar exista orice caz la ca, care să se refere la o funcție anterioară sau la țara de origine, atunci directorul general nu trebuie să-și asume nicio poziție. Și lucrul acesta trebuie să fie anunțat de dinainte. Cunosc problemele pe care le-a avut fostul uh, director general cu Comitetul de Supraveghere, pentru că și eu am fost membru în acest comitet. Dar cred că lucrurile au rămas în blocaj din cauza situațiilor de reglementare, din cauza anumitor uh, probleme care acum nu mai există. Comitetul de supraveghere este nou, este condus de cineva foarte priceput, de, de domnul Mulder, pe care îl cunoaștem de altfel. Cred că Rolul Comitetului de Supraveghere pentru a asigura independența OLAF este foarte important și acesta trebuie să fie independent și atunci când există probleme mari, uh, Comitetul de Supraveghere trebuie să aibă acces la informațiile OLAF. Nu este vorba aici despre anchetele pe rol, dar trebuie să fie informat de ce face OLAF. Mulțumesc! Colegii de Young, Peter. Domnul de Young. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mă leg și eu de această întrebare legată de accesul la informații și voi întreba care este linia aceasta de demarcare în ceea ce privește accesul la informații. Există câteva cazuri închise în care au existat totuși probleme. Deci, cred că se pune vorba de o abordare de la caz la caz. Multe state membre au spus că în ceea ce privește um, um, metoda de a uh, obține dovezile de către Olaf nu este cea valabilă în, cadrul, în cazul procurorilor din statele membre, deci ce garanții puteți să ne dați pentru a ne asigura că nu există abuzuri? Mulțumesc, domnule De Jong. Una dintre principalele probleme este cea legată de garanțiile procedurale și de uh, monitorizarea extante. Pentru că monitorizarea ex-post există. Garanțiile procedurale sunt legate de drepturile persoanei investigate, dreptul la acces la dosar, uh, dreptul la celeritate sau la un calendar rezonabil, dreptul la respectarea intimității, uh, cu siguranță că Olaf nu sparge birourile noaptea și nu fură informații uh, personale, deci uh, nu cred că se pune problema de asemenea suspiciuni. În ceea ce privește um, rolul și relația cu parchetul european, um, trebuie să se creeze clar o linie de demarcație uh, uh, și uh, sunt, trebuie foarte clar definite aceste uh, garanții procedurale care să definească acțiunile noastre. Domnul Șel. Domnul, mulțumesc frumos. Bună ziua. Aș dori să vă întreb și eu, uh, alăturându-mă colegului meu, uh, legat de dreptul la apărare. Pentru a pregăti această audiere, am studiat un raport al Adunării Naționale Franceze, un raport de acum câțiva ani legat de activitatea OLAF și, mm, a metodelor, și legat de metodele sale de lucru. La pagina 22 se vorbește despre um, prejudicii repetate la adresa drepturilor fundamentale. Este vorba despre încălcările drepturilor individuale legate de respectul vieții private, prezumția de nevinovăție. Aceste probleme au fost relevate de către medial, mediatorul european și de către Comitetul um, de uh, Supraveghere. Mediatorul subliniază că Olaf a acționat um, încălcând um, procedurile um, aferente unui proces echitabil. Puteți oare să ne asigurați că dacă dumneavoastră veți prelua funcția de director general al oficiului, al uh, biroului, nu vor mai exista interceptări uh, sălbatice, percheziții clandestine în birouri, mai ales în ceea ce privește uh, conținutul digital. Când aceste percheziții se desfășoară pe teritoriul francez, este vorba despre un delict în baza legii noastre. Iată preocupările pe care vi le adresez și vă cer un angajament concret. Uh, cu siguranță ne veți oferi aceste informații și uh, mă voi simți ușurat când le voi auzi. Uh, Mulțumesc frumos! pot să vă garantez că una dintre principalele mele priorități va fi să scriu și să formulez garanțiile procedurale. Dumneavoastră nu vorbiți doar despre situația Franței, există câteva cazuri care au ajuns chiar în fața Curții de Justiție, care, prin care s-a arătat că lipsa de garanții pentru persoanele anchetate este o mare problemă față de instituțiile naționale Olaf a făcut uz de multe posibilități, uh, printre acestea numărându-se și unele care au mers dincolo de ceea ce prevede Cartea Drepturilor Fundamentale. Deci pentru mine va fi o prioritate să creez niște garanții procedurale extrem de clare. Domnul Novakov. Mulțumesc. Îmi amintesc că în vara lui 2015 am avut aici la cont câteva, uh, o discuție legată de câteva chestiuni uh, referitoare la Olaf și n-a fost ușor. Unul dintre cazuri uh, Într-unul dintre cazuri, uh, vreo 70% din recomandările Comitetului de Supraveghere nu fusese implementate de către OLAF una dintre anchete, de asemenea, era problematică. Deci cum, puteți, cum putem să evităm asemenea situații pe viitor? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Da, revenim la relația între Comitetul de Supraveghere și OLAF. Repet, trebuie ca aceasta să fie una de cooperare. Comitetul de supraveghere este organismul care asigură independența OLAF și nu trebuie să existe niciun fel de contradicție între cele două. Știu care este uh, situația acelor cazuri Au existat diferende de opinii cu privire la cum trebuie împărțite rolurile și așa mai departe, dar acele vremuri sunt istorie. Comitetul de supraveghere este un organism important și trebuie să aibă acces la informații. Nu se pune problema doar uh, de existența unui secretariat autonom. Uh, nu acesta este rolul Comitetului de Supraveghere, nu, acesta trebuie să fie respectat în calitatea sa și vom colabora strâns uh, cu aceștia trebuie să fie, acest lucru să fie nu doar practică, ci trebuie înscris și în regulament. Domnul Von. Mulțumesc. Doamnă președinte, îmi cer scuze că am întârziat. Zborul meu de la Cardiff a fost anulat azi dimineață și am, am ratat prezentările anterioare. S-a vorbit mult despre Comitetul de Supraveghere uh, Cred că s-a înnoit și acest organism, vom avea și un nou director general, deci lucrurile se vor îmbunătăți. Am o întrebare legată de parchetul european. Cred că toți dorim să ne asigurăm că nu va exista o suprapunere între parchetul european și OLAF. Dar ce rol va avea OLAF în uh, anchetare, în punerea sub acuzare în cazul uh, irregularităților, neregulilor financiare legate de bugetul european. Mulțumesc, domnule Von. Legat de relația între EPO și OLAF, legislația, după cum știți, este în lucru și cred că OLAF trebuie să aibă un rol activ în finalizarea ei. Cred că un corespondent, un echivalent la nivel național este relația între procuror și poli- poliția financiară. Um, Olaf are potențialul, are capacitatea necesară pentru a face lucrurile să funcționeze și în mod ideal um, pe EPO ar trebui să aducă în mod direct cazurile în uh, sistemul judiciar. Firește, având în vedere deficiențele, nu toate țările membre pot participa la EPO, va exista un uh, regulament și cred că ne apropiem de o finalizare a acestuia în caz de uh, suprapunere. Nu trebuie să permitem așa ceva, dar nu trebuie să permitem nici uh, lacune uh, Uh, spații viduri în care nimeni să nu își asume responsabilitatea. Informațiile trebuie să curgă în ambele sensuri și Olaf poate să folosească acest rol mult mai puternic al EPO pentru a putea merge mai departe cu cazurile sale. Mulțumesc. Voi prelua eu următorul interval. Ce experiență aveți dumneavoastră în ceea ce privește anchetele polițienești? Vă avertizez, bunăvoința nu este suficientă. Trebuie să aveți experiență și trebuie să știți care sunt constrângerile în acest tip de anchete. A doua întrebare. Cum întrevedeți rolul caselor de compensare în viitor? Deci aș dori să aflu care este și uh, părerea dumneavoastră ca potențial director general. Procedurile de casă de compensare. Acesta înseamnă că comisia se întâlnește cu uh, directorul general pentru a discuta cazurile în care sunt implicate sau care vizează uh, funcționarii comisiei. Asta înseamnă casa de compensare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ceea ce privește experiența, e bine, nu am experiență în materie de anchetă și uh, de anchetă polițenească, dar am experiență în uh, administrarea unor organisme foarte mari și, de asemenea, cunosc foarte bine bugetul european și finanțele publice. Foarte bine chiar. După părerea mea, frauda în finanțe publice și integritatea finanțelor publice nu Uh, poate fi separată de uh, restul afacerilor. Uh, trebuie preluat totul așa cum este, ca un tot. Deci, după părerea mea, principala provocare este ca Olaf să își asume un rol alături de celelalte părți interesate și să aibă o relație mai bună cu acestea. și firește că ne vom baza și pe experiența existentă. În ceea ce privește independența OLAF atunci când uh, se discută cazurile în care sunt implicați funcționarii comisiei, aici trebuie să intervină comitetul de supraveghere, pentru că OLAF nu poate să gestioneze aceste lucruri singur. De aceea există comitetul de supraveghere. Uh, OLAF trebuie să aibă libertatea de a acționa atunci când, decize, decide că, când se decide că este vorba despre competența sa. Și și atunci când uh, este anchetată o persoană, fie ea de la comisie sau din altă parte, firește că garanțiile procedurale trebuie respectate. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, mă bucur foarte mult că um, fostul nostru coleg este astăzi alături de noi. El candidează la o poziție foarte importantă. Dumneavoastră sunteți al doilea candidat pe care îl audiem și după cum am uh, văzut, Există o problemă tehnică, se pare? It's okay. No. Not for German? No. No, no for German. Just waiting. German? Yeah, jetzt ist gut. Wake up. It's okay? <laughs> yeah, okay. Pamiršau, ką norėjau paklausti. Tai iš tikrųjų labai dėkingas, kad. După cum spuneam, vă sunt foarte recunoscător pentru ce ați făcut și mă bucur să văd că știți multe despre Olaf. Dumneavoastră sunteți candidat, un candidat responsabil. Multe întrebări au fost adresate deja, dar o altă întrebare importantă este următoarea. Care sunt principalele trei sarcini pe care le puteți desfășura pentru a schimba principiile activității OLAF și cum se poate schimba relația OLAF cu Comisia Europeană și cu statele membre? Pentru că OLAF depinde foarte mult de Comisia Europeană. Mulțumesc. Comisia Europeană trebuie, Comisia Europeană trebuie să facă foarte multe pentru a, ne ajut, pentru a ajuta OLAF. Printre acestea, printre aceste activități ale Comisiei, se numără și efortul de a crea posibilități de raportare a practicilor frauduloase, pentru că există diferențe foarte mari între sistemele administrative și juridice. Comisia poate să stabilească standarde pentru controlarea bugetului și Olaf face parte din comisie, așa că, normal, Comisia Europeană este cea care oferă Olaf posibilitatea de a da asigurări cu privire la fraudă. Firește, eforturile comisiei sunt foarte importante și OLAF face parte din comisie din punct de vedere administrativ, de aceea discutăm în relația cu celelalte, celelalte părți interesate mai mult. Dar, repet ce i-am spus și doamnei Gresle, uh, Olaf trebuie să aibă mână liberă uh, să își uh, desfășoare anchetele și, firește, totul trebuie să fie sub controlul Comitetului de Supraveghere. Domnul Pirinski. Mulțumesc foarte mult. Vă urez bun venit, domnule Calfin. Ați vorbit despre importanța alegerii cazurilor și ați vorbit și despre sumele mari din uh, la care se ridică frauda TVA. Însă știm că Olaf se ocupă și de uh, uh, Știm că există um, o întreagă industrie care implică și evaziune fiscală și uh, spălare de bani. Considerați dumneavoastră că trebuie actualizată această alegere a cazurilor în cadrul OLAF? Trebuie ca atitudinea OLAF cumva să uh, se adapteze și ea, să se concentreze cumva Olaf pe alte cazuri pe care nu s-a concentrat până acum. Pentru că mi se pare că s-a concentrat pe cadru, cazuri care uh, sunt considerate uneori mai corupte decât altele. Mulțumesc, domnule Pirinski. Firește că um, cei din Olaf vor spune că aceste cazuri sunt foarte bine um, alese și că rezultatele sunt foarte bune, dar întreaga procedură lasă publicul cam nesigur pe ceea ce se întâmplă. Uh, Um, de asemenea, părțile interesate nu știu întotdeauna de ce anumite cazuri sunt alese și altele nu. Cu siguranță și asta face parte din eforturile de transparență. Deci ar trebui să existe niște reguli mai clare pentru alegerea cazurilor. De asemenea, după cum am spus mai devreme, trebuie să existe un nou regulament cu privire la controlul ex ante. Olaf trebuie să colaboreze cu cineva, fie cu EPO, în mod ideal asta, sau cu Comitetul de Supraveghere, în întreaga procedură de selectare a cazurilor. Um, ar fi bine să existe o unitate de selecționarea cazurilor. To be, uh, very much increased and I wouldn't underestimate the... Deci trebuie respectate procedurile și trebuie consolidate acestea. Oricum nu aș subestima munca uh, Uh, celor care lucrează acolo, oricum, dar um, trebuie să fie mai multă transparență în ceea ce privește alegerea cazurilor. Încă o frază. Ați vorbit despre frauda TVA și practicile frauduloase. Aici comisia trebuie să intervină și știu că există câteva propuneri pe rol pentru a împiedica aceste nereguli. Mulțumesc! Colegii Salafranca. Domnul Salafranca are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și înainte, aș dori să-l salut uh, pe fostul nostru coleg uh, europarlamentar care candidează la acest post și vreau să-i pun două întrebări. 1. ținând cont de resursele disponibile pentru a combate fraudele în Uniunea Europeană, credeți că resursele disponibile sunt suficiente? V-ați referit uh, la, când ați răspuns la unele întrebări, la criteriile de prioritizare a acțiunilor. Puteți să ne spuneți mai multe lucruri. Care ar fi criteriile utilizate pentru uh, oficiul dumneavoastră? L-am întrebat și pe celălalt candidat. Cum ar prioritiza relația cu Comisia Cont. Considerăm că este foarte important. A fost membru al Parlamentului European, ați fost și dumneavoastră, deci cred că ați fi gata să aveți o relație bună cu Parlamentul, însă aș vrea să ne confirmați disponibilitatea de a uh, activa împreună cu comisia noastră și care ar fi criteriile pe care le-ați prioritiza în acest, um, din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări, domnule Salafranca. Dacă sunt uh, resursele suficiente. Pe oricine ați întreba, o să vă spună că dacă ar fi mai multe resurse, ar fi și mai multe rezultate. Dacă vorbim de resursele financiare, la fare ceva mai puțin de 60 de milioane de euro și programul Hercule de vreo 20 de milioane de euro pentru interacțiunile cu diverse părți interesate și nu cred că, dacă ne gândim și la dezbaterile bugetare, să vizăm, visăm că am primit mai multe uh, resurse. Sigur, recomandările sunt mai mari uh, decât cheltuim noi. S-au făcut multe recomandări, să vedem cum vor fi finalizate și bănuiesc că Olaful o să se încadreze în resursele financiare care îi sunt puse la dispoziție și odată cu parchetul european o să vedem ce se va întâmpla și cu resursele umane. Depinde de cum se va face diviziunea muncii cu parchetul european. Care sunt criteriile? Sigur, am o experiență de 5 ani în această comisie și știu că există o legătură foarte importantă în Parlamentul European care reprezintă pe cetățeni și activitatea OLAF. Olaf uh, trebuie să îi asigure pe cetățeni, să le dea cetățenilor siguranță. Deci trebuie să fie pe aceeași linie cu Parlamentul European în ceea ce privește și mai ales uh, pe aceeași linie cu Comisia de Control Bugetar. Trebuie să fie total deschis, transparent, uh, reguli, mm, sigur, fără să intrăm în anchetele concrete, pentru că este un organism de anchetă dar orice altceva legat de criteriile de selectare a dosarelor, criteriile de formulare a recomandărilor, relațiile cu alte instituții, inclusiv parchetul european, toate astea trebuie să fie discutate și agreate prin consimțământ, prin consens împreună cu Parlamentul European. Altfel, cred că Olaful nu își îndeplinește sarcina pentru care a fost creat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! S-a încheiat deci această audiere. Vă mulțumesc uh, pentru prezență. A fost o plăcere. Mulțumesc. Și o să îl rugăm uh, să ni se alăture pe următorul candidat, domnul Kruger. Vă urez bun venit. Dacă sunteți gata, o să vă dau imediat cuvântul. Geehrte Damen, Herren Abgeordnete. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vă prezint viziunea mea referitoare la vi rolul viitor al uh, OLAF. De asemenea, vreau să vă informez uh, pe scurt cu privire la cunoștințele mele, experiența mea și motivația mea. Doamnă președinte, domnilor și domnilor. Flex. Olaful este un organism complex, așa că e nevoie de multe calități manageriale, umane și de competență. Nu poți improviza. Înainte de a deveni candidat, trebuie să cunoști locul de muncă din toate punctele de vedere. Ca magistrat uh, la o instituție foarte importantă în Franța, am uh, investigat de multă vreme eficiența utilizării fondurilor uh, și ca director executiv uh, la o mare bancă am pus la punct și am pus în aplicare politici antifraudă și strategii de risc într-un mediu internațional provocator. Sunt uh, acum procuror la Curtea de Conturi și sunt, se vede foarte bine care sunt cazurile care afectează publicul. Ele nu uh, Uh, ajung la biroul meu și nici măcar nu-l tranzitează. Acum o săptămână, nu, e nicio, nu trece o săptămână și să nu mă confrunt uh, cu uh, rezultatele unei anchete care seamănă cu rezultatele anchetei viitorului part uh, parchet european. E vorba de o pasiune pentru Europa. Eu iubesc Europa. Am fost consilier economic și comercial la reprezentanța permanentă a Franței la Bruxelles și toată energia mea a fost pusă în slujba președinției Consiliului ca acesta să fie un succes colectiv în interesul general. Am asigurat coordonarea și difuzarea pozițiilor europene în timpul răspunderilor mele, mai ales în India și în Tunisia. Și ultimele elemente, m-ați întrebat dacă trecutul meu intră în conflict de interese cu viitorul. Din contră există o mare convergență de interese, o convergență a parcursului. Postul acesta nu poate fi asigurat corect dacă nu ești legat de el și dacă nu dai decât aparența că, eu știu, apartenența partizană poate să-ți influențeze eh, ce faci la Olaf. Asta nu înseamnă că trebuie să ne izolăm în turnul de filde deși voi lucra întotdeauna deschis și în echipă. Și acum vin la întrebarea dumneavoastră legată de viitorul dezvoltării OLAF. Mă voi limita la trei cuvinte, trei priorități cheie, ABC-ul mandatului meu, A, uh, răspunderea, B, îndrăznală și C, încredere. Răspunderea. Independența și răspunderea sunt două fațete ale aceleași monede voi activa transparent cu toată lumea, respectând un mandatul, mai ales cu Comisia de Supraveghere OLAF, cu autoritățile statelor membre, cu dumneavoastră Parlamentul European și apoi cu parchetul european. Parlamentul European e o mare provocare, dar și o mare posibilitate dacă este bine gestionat. Putem să spălim efectul Olafului și de asemenea să aducem și la ideea că se adoptă sancțiunile corecte acolo unde trebuie. Îndrăzneala. Îndrăzneala, curajul în sensul abilității de a da dovadă de curaj și de maturitate. Îndrăzneala de a ne asigura că toată lumea respectă regulile sau se schimbă dacă nu sunt corecte. De a alege cazurile în care avem plusvaloarea cea mai mare curajul de a rămâne realiști în uh, recomandările și de a ne asigura că ele sunt urmate uh, de punerea în aplicare. Și uh, încrederea, vreau să aduc încredere, excelența, să le readuc în peisaj, să atrag talente, să construiesc punți, să fiu în frunta revoluției digitale folosind uh, colectarea datelor pentru a câștiga cursa împotriva celor care ne înșală. Să-i conving pe cetățenii europeni că frauda și corupția sunt departe de noi și că pot să aibă încredere în instituțiile europene. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, pentru a reuși în aceste vremuri provocatoare am nevoie de susținerea dumneavoastră, de implicarea dumneavoastră puteți conta pe mine, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Colegul Sarva mare cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, uh, domnule Krüger, pentru introducerea pe care ați făcut-o. Întrebările mele însă vor fi în engleză. În primul rând, credeți că Curtea de Conturi Europeană are un rol întărit în anchetele OLAF? Credeți că are un rol Curtea de Conturi? Și ce se poate face din acest punct de vedere? Curtea de Conturi are foarte multe informații despre unele cazuri. Și în al doilea rând, transparența. Care este relația dumneavoastră față de transparență ca director al OLAF? Care sunt drepturile celor anchetați? cum sunt protejate drepturile celor anchetați, uh, mai ales dacă ne gândim că la OLAF există o atmosferă nu prea transparentă în acest moment. Cu microfon. Voi începe cu a doua întrebare. Cred că e o chestiune foarte Uh, ciudată. Trebuie să ajungem la un echilibru fin între nevoia de a proteja uh, secretul anchetelor, de a-i proteja pe avertizorii de integritate, de integritate și transparența privind utilizarea datelor. Însă trebuie ca ambele obiective să fie avute în vedere în același timp. Nu poți să uiți de unul și să-l favorizezi pe celălalt. Și încă ceva. O anchetă bună trebuie să Uh, folosească datele necesare. Iar în ce privește transparența, uh, privind răspundere, răspunderea OLAF, am vorbit deva, deja despre acest lucru. Trebuie sporită mult. În ce privește prima întrebare, colaboratorii trebuie să fim mai deschiși decât astăzi cuno- cuno- cunoștințele nu reprezintă, eu știu, proprietatea Olafului sau a Curții de Audit sau Europolului sau Eurojustului. Dacă nu împărtășim cunoaș- cunoștințele, atunci o să lup- pierdem uh, bătălia împotriva celor care comit fraudă. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender are cuvântul. Mulțumesc. Bun venit, domnule Krüger. Vreau să vă pun o întrebare pentru că lucrați în Franța de foarte mulți ani. Ce experiență aveți cu Parlamentul European? Dacă aveți vreo experiență concretă cu Olaful? Prima întrebare. Apoi, Olaful, știți, combate frauda. Sunt polițiști care vin la Parlament, intră în birourile deputatelor sau președintele comisiei vă spune că e un comisar care face ceva ilegal în ceea ce privește tutunul și trebuie să vă duceți acolo și urmează ce urmează Olaful este un instrument care la curte este atacat pentru că nu a respectat drepturile celor anchetați. De aceea noi am dorit să existe un cod deontologic. Și dacă îmi permite, doamna președinte, ați fost în Tunisia în momentul imediat următor revoluției și acolo a apărut o problemă foarte grave apropo de familia Ben Ali, nu corupția, oamenii disperați în sală, din, în stradă, uh, cereau să se combată corupția regimului anterior. Ce ați putut să faceți acolo când ați fost responsabil la Banca Africană, director la Banca Africană? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În cariera mea am avut multe contacte cu Olaf. Acum o oră am răspuns la o cerere de la Olaf privind Corsica. Dar nu pot să vorbesc despre această chestiune în această țară, dar sunt chestiuni interesante. Ai legătură cu Olaf chiar înainte să ajungi în această încăpere. Dar când lucram la reprezentanța permanentă, lucram la chestiuni comerciale, transatlantice, dar nu la chestiuni antifraudă. Am insistat foarte mult ca acordurile comerciale să conțină prevederi care să se referă la fraudă și la corupție. Iar în ceea ce privește ce a spus despre uh, cazul Ben Ali, e foarte greu dacă cereți părerea unui om de pe stradă, dacă știe ceva despre cazul acesta, nu mai știe nimeni cine a fost vinovat, cine a fost hoțul și cine a fost vardistul. Uh, imaginea e destul de neclară. De aceea vreau să spun că niciodată nu trebuie să uităm ce trebuie să facem din punct de vedere procedural dacă se găsesc dovezi, probe în baza uh, pe căi care nu sunt tocmai cele legale, credibilitatea anchetei se pierde, se pierde credibilitatea organismului respectiv, a instituțiilor europene. Și asta e ceva ce nu trebuie să se întâmple niciodată. Ești un organism administrativ care ai niște limite, deci la un uh, în momentul oarecare trebuie să uh, ajungi în relație cu autoritățile judiciare. Uh, asta se întâmplă fiecare săptămână. Nu trebuie niciodată să încerci să obții, uh, să obții probe pe căile nelegale. Cazul Ben Ali, în cazul unei revoluții, problema e că lumea nu s-a mai dus la școală Tunisia acum 20-30 de ani avea un nivel foarte înalt de dezvoltare și de educație. Dar acum șomajul e foarte mare, sunt probleme mari de educație, de corupție. Deci în momentul în care au loc fraude, când fondurile publice sunt deviate de la scopul lor, atunci se ajunge într-un haos generalizat. Domnul Labaiova, mulțumesc, doamnă președinte. Comisia aceasta este una din părțile interesante, cele mai importante ale Olafului. Cum vă veți asigura că noi vom fi ținuți la curent cu anchetele Olaf? Credeți că se poate îmbunătăți fluxul de informații către comisia noastră? Și a doua întrebare calitățile noastre de conducător ca director al OLAF, ar trebui să fiți lider, lider, director. Cum i-ați motiva pe colegi să meargă în sensul uh, unor obiective comune? Cum v-ați descrie ca lider? Mulțumesc foarte mult! N-am obiceiul să critic, dar cred că putem să facem mult mai bine Uh, care, în ce privește relația dintre uh, comisia dumneavoastră și OLAF. Nu e doar o chestiune de transparență sau cantitate de informații. Se pune problema și calității informațiilor. Am urmat uh, îndeaproape, am urmărit îndeaproape dezbaterele dumneavoastră privind rapoartele PIF. Ele pot fi mult mai bune. Cred că putem face niște statistici, statistici mai bune E vorba de date foarte importante care vin din multe state membre. Dacă vrei să te adaptezi, dacă vrei să reduci riscurile. Cred că sunt chestiuni care pot fi îmbunătățite și mă bucur că există o comisie a Parlamentului European care se ocupă de acest lucru și care obligă administrațiile, obligă Olaful să dea cele mai bune rezultate. Iar în ce privește calitățile de lider, sunt un tip care lucrează în echipă, care ascultă, care își motivează trupele, transmițând mesaje directe cu direcții foarte clare. Și cred că Olaf uh, are nevoie de acest lucru. Vreau să readuc zâmbetul pe buzele angajaților, să spună că sunt mândri că lucrează acolo, că e un Olaf puternic, cu o direcție foarte clară și o să mergem acolo împreună, însă, cum spuneam, am nevoie de susținerea dumneavoastră pentru că trăim vremuri provocatoare. A apărut și parchetul european și dacă vrem un Olaf puternic, atunci trebuie ca acest succesul acesta să fie comun. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Bună seara, domnule Kruger. Sunteți francez și dacă ați fi directorul general al Olafului și ar apărea cazuri care să fie legate de Franța, de cetățeni francezi, cum v-ați comporta în acest context? Ați fi independent, ați fi imparțial sau ați dat dovadă de parțialitate? Ați vorbit despre analiza datelor și despre inteligența artificială. Puteți să ne spuneți ce exact ce vreți să spuneți prin aceste concepte. În cazul Dali, am avut impresia că există mult mai multe lucruri în joc acolo, mai multe a, a, acuzații decât lipsă de acuzații. Mulțumesc foarte mult. Trei întrebări. În ce privește Franța, aș fi foarte imparțial. În activitatea mea de astăzi n-am prea mulți prieteni în Franța și am uh, reușit să fac acest lucru pentru că am fost 10 ani în străinătate înainte de asta și știu ce înseamnă imparțialitatea și independența și știu ce înseamnă și asumarea răspunderii. De aceea am zis, am uh, uh, accentuată asumarea responsabilității. Nu o să fiu un cowboy singurat care lucrează de unul singur. Sunt reprezentant al cetățenilor și voi fi trans- foarte transparent și foarte imparțial. Fără îndoială, voi continua să fiu la fel de imparțial ca și astăzi în ceea ce privește întreprinderile sau autoritățile franceze. Datele și inteligența artificială sunt elemente cheie. Dacă aș avea, uh, aș fi putut să spun ABCD, de ar fi fost datele. Uh, lucrând la Curtea de Conturi franceză, acolo e o cursă. În câteva minute uh, Uh, te confrunți cu un caz de carusel pe TVA. E vorba de sute de milioane de euro. Dacă nu ești pregătit să împărtășești datele între părțile interesate, e o chestiune foarte delicată, mai ales în ce privește impozitarea. Dacă nu poți să analizezi datele cu mai în, cu cele mai bune și mai rapide instrumente ale inteligenței artificiale, atunci ești pierdut. Există o bătălie, nu între uh, noua generație de calculatoare și calculatoarele care l-a bătut pe Kasparov la CEZ. Nu știa regulile șahului și totuși l-a bătut pe Kasparov. Trebuie să folosești inteligența artificială cât mai mult cu putință ca să urmărești lucrurile și să-ți evaluezi riscurile, pentru că nu poți investiga tot, nu poți ancheta tot. Trebuie să stabilești niște priorități de anchetă, să faci o analiză de risc și pentru asta ai nevoie de inteligență artificială. Și sunt și pro și contra. Trebuie să existe o anchetă echilibrată. Nu poți să fii întotdeauna în avans, în atac, pentru că atunci ai o viziune care este părtinitoare. Uh, trebuie să fii sigur că rezultatul pe care îl dai la sfârșit în ceea ce privește recomandarea juridică este, are niște baze sănătoate, pentru că judecătorul reface ancheta ta până la urmă. Colegul Dir. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să continui pe problema conflictului de interese Bineînțeles, sunt răspunderi la nivelul statelor membre, sunt comisii, comitete și sunt chestiuni administrative care sunt uh, rezolvate la nivelul comisiei. Cum o să colaborați cu comisia, ținând cont de faptul că, de fapt, comisia este implicată în anumite cazuri? S-a vorbit despre uh, strângerea de probe în statele membre și a fost o problemă pentru parchet uh, de foarte multe ori să preia aceste probe. Uh, o să exercitați, eu știu, vreun control extern în ceea ce privește garanțiile procedurale sau să faceți acest lucru la nivel intern? Mulțumesc. Conflictul de interese și garanțiile procedurale, mulțumesc pentru cele două întrebări. E foarte interesant că Olaful are două brațe, nu uh, prevenire și anchetă. Sunt uh, brațe separate care totuși interacționează, pentru că poți să afli foarte multe de la cei care fac anchete, iar cei care fac anchete, nu anchetatorii, au mai puține coșmaruri dacă prevenirea se face așa cum trebuie. Dar dacă ești anchetator, atunci ești în totalitate independent. De la începutul Olafului, care se lega de cazuri referitoare la comisie. Și este la fel de adevărat și astăzi. Deci trebuie să fii suficient de inteligent, să asculți, să interacționezi, să faci parte din această politică, dar, dar să nu poți fi influențat atunci când faci o anchetă și să-și faci treaba până la capăt așa cum trebuie colectarea de probe și uh, garanțiile procedurale. E o chestiune foarte mare, mă preocupă foarte mult. Sper că în momentul în care se va revizui regulamentul din 2013 al Olafului, veți găsi o manieră de a întări aceste aspecte, pentru că nu e posibil ca după o activitate care a fost făcută așa cum trebuie, unele state membre Uh, continuă în sensul anchetei judiciare, iar altele nu. Și refac aceeași anchetă, pierzând foarte mult timp și de foarte multe ori timpul uh, duce la imposibilitatea uh, de a ajunge în instanță. O parte din aceste recomandări juridice ajung în instanță dar uh, nu știm acest lucru. Trebuie să modificăm uh, complet această situație. Mulțumesc. Colegii Schalk, Oui, euh, bonsoir, monsieur Kruger. Bienvenue dans cette... Bună seara, domnule Kruger. Aș dori să vă întreb uh, ceva cu privire la independența Olaf. Teoretic și textual, Olaf este un organism independent, conform articolului 345 al deciziei Comisiei referitoare la OLAF și conform uh, uh, uh, articolului 1073 din regulament. Uh, dar, în realitate, lucrurile sunt mai complexe. Uh, Ehm, s-a publicat uh, în, în Senatul Franței un raport cu privire la anchetele din Franța și acest raport parlamentar ehm, în, spunea că Olaf, conform criteriilor franceze, nu este tocmai independent. Ca să nu mai vorbim despre raportul furtunos, relația furtunoasă între Olaf și comitetul său de supraveghere. Uh, Trebuie ca Olaf să se asigure că este independent, trebuie să respecte criteriile de independență care îi sunt impuse și în momentul de față nu se face acest lucru dacă este să ne luăm după avizele Comitetului de Supraveghere. Așadar, uh, putem spune chiar și că um, și, um, adresele între um, Olaf și Comitetul de Supraveghere uh, au fost destul de furtunoase. Cunoaștem conflictul între Comitetul de Supraveghere cu vechea compunere și fostul director general. Așadar, cum veți împăciui dumneavoastră, cum veți atenua tensiunile și ce soluții găs- uh, întrevedeți pentru garantarea independenței uh, uh, și obiectivității OLAF? este, se pune și problema unui controlor um, al procedurilor. Este aici un uh, raport din 2014 care nu a fost studiat îndeajuns. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte importante. În ceea ce privește Comitetul de Supraveghere, nu doresc să avem decât uh, relații fructuoase cu acesta. <coughs> Întotdeauna am fost foarte direct. Nu am fost întotdeauna de acord cu deciziile Comitetului de Supraveghere, dar nu putem întotdeauna să ne jucăm uh, de a, de a șoarecele și uh, pisica. Și uh, trebuie să lucrăm în transparență. Comitetul de supraveghere este un garant al independenței OLAF, este deci un atu al acestuia. Așadar, trebuie să reconstruim uh, această relație între OLAF și Comitetul de Supraveghere și trebuie ca această relație să fie revăzută și la nivel de reglementări. În ceea ce privește independența, vă mărturisesc că Um, mi se pare destul de interesantă această dinamică, <coughs> pentru că unul dintre organisme este complet independent și celălalt nu. Dacă îmi veți încredința conducerea OLAF, vă asigur că în ceea ce privește participarea politică, securitizarea dispozitivelor pentru evitarea fraudei, uh, uh, ei bine, vom avea o relație cât se poate de cooperantă. Domnul Novakov. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Kruger, mâine va veni la plenară președintele Macron să discutăm despre viitorul Europei. Deja în campania sa la început a declarat uh, o direcție de reformă aprofundată a Uniunii Europene. Credeți că va, va influența acest lucru dacă veți fi ales ca director al OLAF? Pentru a face o astfel de reformă profundă și la OLAF? Mulțumesc! Mulțumesc! Eu cred că Deja sunt foarte multe lucruri de făcut la, la OLAF. EPPO peste 2 ani intră în vigoare, regulamentul uh, de asemenea peste 6 luni, uh, trebuie motivați oamenii, cetățenii europeni au senzația că frauda și corupția sunt mai uh, grave decât acum 10 ani. Există un raport și din câte înțeleg nu ne va aduce vești bune în evaluarea OLAF. Deci cred că am deja multe de făcut, știu ce trebuie să fac și știu cum uh, să reușesc. Dacă pe lângă acestea vor exista reforme structurale pentru a relansa proiectul european în ceea ce privește Olaf, sigur că voi participa și eu în mod activ, dar da, uh, și am uitat cadrul financiar multianual. Uh, în negocierea CFM-ului, președintele Macron este foarte implicat și dezbaterea este încă în fața noastră. Pentru că dacă avem un buget orientat spre rezultate, atunci uh, anchetele OLAF vor fi mult mai dure și, din nou, va trebui să folosim uh, inteligența artificială. Domnul Von. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Kruger, pentru uh, intervenției. M-a impresionat ceea ce ați spus despre Comitetul de Supraveghere al OLAF. Da, au fost niște probleme în relația, în relația dintre cele două organisme. Poate putea să ne spuneți care au fost problemele, ce a dus la um, deteriorarea relației și cum s-ar putea rezolva problemele pe viitor. A doua întrebare se referă la parchetul european. Toată lumea e de acord uh, că ar trebui să evităm dublarea eforturilor între uh, EPPO și OLAF. Cum vă veți asigura că nu va exista o dublare a eforturilor? Mulțumesc! Haideți să începem cu EPPO-ul. Dublarea eforturilor a apărut foarte mult în dezbatere, dar nu e mare problemă, pentru că experiența mea din autorități judiciare specializate în crime, în infracțiuni financiare, este, îmi spune că înainte să dai un caz către autoritățile judiciare, trebuie să îl pregătești. E nevoie de foarte multe ajustări, pentru că dacă petreci prea mult timp uh, tratând un caz și îl uh, uh, dai mai departe prea târziu, riscul este ca acest caz să aibă deja prea multe proceduri administrative și dacă îl predai mai departe imediat, atunci uh, EPP-ul va fi înnecat în tot felul de cazuri, spețe um, pe care va trebui să le trateze, mai ales că vorbim și despre finanțarea terorismului. Deci e nevoie de multă experiență și de multe ajustări ale relației cu EPP-ul. Și EPP-ul poate să ne ceară să oferim uh, activi, uh, informații suplimentare, ceea ce din nou necesită activități suplimentare. Deci uh, va fi destul de delicată ajustarea relație. Uh, uh, relației. Și în ceea ce privește Comitetul de Supraveghere, cred că problemele au fost duble. În primul rând, o lipsă de informație. Acest lucru nu este admisibil. Trebuie să fim mult mai transparenți în fața Comitetului de Supraveghere și anumite cerințe ale acestora cred că au mers prea departe. Deci e nevoie să se îmbunătățească aranjamentele de lucru astfel încât uh, toată lumea să-și respecte mandatul. Mulțumesc, domnul Ștecovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare referitoare la auditurile Comisiei Europene, care nu funcționează foarte bine și de multe ori n-au găsit probleme. Problemele au fost apoi găsite în anchetele OLAF. Ce credeți despre această situație? Că multe audituri au fost încheiate cu rezultate negative și după anchetele OLAF, rezultatele s-au dovedit a fi pozitive, deci că existau fraude. Credeți că comisia, comisiei lipseau anumite resurse sau uh, Olaf avea mai multe informații, nu se făcuse un schimb de informații um, între Olaf și comisie. Cum veți face mai transparent și mai vizibil uh, activit, mai transparent și mai vizibil activitatea Olaf? Mulțumesc. Da, dumneavoastră identificați o problemă importantă. Când am vrut să candidez, m-a surprins numărul de cazuri unde exista o mare discrepanță între recomandări și ceea ce s-a făcut. Și probabil unul dintre motive este faptul că au existat proceduri contradictorii la sfârșit. Eu nu voi închide niciodată un caz înainte să fiu sigur că am înțeles bine poziția celor pe care i-am auditat și fără să fiu sigur că și ei îmi înțeleg poziția mea. Pentru că dacă trimiți un raport care pare să aibă erori factuale sau conține informații cu care nu vor fi niciodată de acord, de exemplu, um, cuantumul recuperărilor financiare, atunci uh, e un coșmar să încerci să modifici lucrurile pentru că din, de la bun început uh, există un dezacord. Și cred că multe dintre astfel de coșmaruri ar putea să fie evitate dacă ne ascultăm și ne înțelegem um, de la bun început. Domnul Barcitis. Mulțumesc. Obiectivul uh, principal și al nostru și al dumneavoastră este acela de a ne asigura că orice situații de fraudă pe viitor vor fi tot mai rare și pentru aceasta este nevoie de o cooperare, cooperare strânsă cu toate statele membre. Acum avem, în curând vom avea doar 27 de state membre și în fiecare stat membru, la fiecare patru ani, au loc alegeri parlamentare, politicienii se schimbă, guvernele se schimbă și politicile se schimbă împreună cu aceștia. Nu considerați că pe viitor va trebui să asigurăm o cooperare strânsă a OLAF cu guvernele, cu șefii de state membre pentru a formula o înțelegere comună care să permită Olafului să aibă acces la anumite date, astfel încât Olaf să poată să decidă lansarea de anchete fără să primească o autorizație. Nu credeți că acest lucru ar fi destul de dificil de obținut? Mulțumesc. Ba, dar ar fi foarte uh, greu de făcut acest lucru, dar într-adevăr merită să încercăm rolul pe care îl joacă statele membre în venituri și cheltuieli este un rol central. Și diferențele foarte mari între statele membre pe care le constatăm, um, unitățile de coordonare antifraudă între statele membre nu funcționează foarte bine. Uh, și acest lucru trebuie schimbat. E nevoie să lucrăm mai mult în rețea, astfel încât să ne asigurăm că orice idei bune dintr-o parte a rețelei să poată ajunge ca bune practici în toată rețeaua. Dacă există o problemă cu punerea în aplicare a procedurilor OLAF, uh, competențele de anchetă, Um, dacă sunt probleme undeva și s-au găsit soluții altundeva, e important să discutăm între noi astfel încât soluțiile să se propage. Uh, anumite state membre au avut o tra traiectorie foarte bună în lupta împotriva fraudei și corupției. Dar uh, dacă ne uităm doar la cazuri izolate, fără să ne uităm la imaginea de ansamblu și la traiectorie, atunci cred că nu facem bine și trebuie să schimbăm acest lucru. Președinta, mulțumesc. Am să preiau și eu slotul PP-ului. Prima întrebare, ce fel de experiență aveți uh, în domeniul polițienesc? Uh, ce fel de procedură vedeți pentru casele de compensare? E vorba de discuțiile lunare între uh, Comisie, Secretariatul General, uh, referitor la cazurile OLAF în uh, cadrul administrației uh, Comisiei. Și a treia întrebare, uh, vreau să știu dacă candidatura dumneavoastră este susținută de guvernul francez. Mulțumesc. Da, o să încep cu ultima întrebare. Sigur că este, sper că este, dar eu nu sunt uh, produsul uh, unei decizii a guvernului francez. Am candidat din proprie inițiativă, am fost uh, la o um, ședință care era plictisitoare, am intrat pe iPhone și am văzut că există un post care corespunde foarte bine experienței și competențelor mele și am spus, hai să candidez. Asta e începutul aventurii. Apoi, casele de compensare. E o chestiune delicată pentru că poți să o vezi ca pe o influență asupra competențelor de anchetă. Dar reprezintă și un mod de a asigura că dialogul despre care vorbeam, care să nu se ajungă la o încheiere contradictorie a cazurilor. Deci, toată lumea um, trebuie să, să discute. Experiența mea ca persoană expusă politic este că anchetatorii care își uită îndatoririle și nu mai anchetează, asta e o variantă sau altă variantă este că um, anchetatorii uh, se ambalează și nu reușesc să găsească rezultat sau să vadă rezultatele sau situația. Trebuie să rămânem foarte calmi și cred că casele de compensare pot să ajute obiectivitatea. Am experiență prin faptul că prin autoritățile judiciare la Curtea de Conturi eh, franceză am uh, contact cu autoritățile care se ocupă de anchete polițienești, deci sunt mai multe chestiuni uh, Uh, mai multe probleme prin, uh, unde interacționez cu uh, autoritățile uh, polițienești și de asemenea controlez uh, poliția. Uh, așa am început și sigur controlez modul în care poliția cheltuiește banii francezilor. Mulțumesc, mulțumesc, suntem la sfârșitul acestei audieri, ne bucurăm uh, că ați fost alături de noi și vă mulțumim deocamdată. Wir haben den Herrn Litzke als letzten. Și domnul uh, Mlitske este ultimul nostru candidat. Da, vă rog să îl uh, conduceți în sală. können gleich anfangen, wenn Sie mögen. Putem să începem, dacă sunteți pregătit. Nu, nu, nu trebuie să vă puneți căștile. Microfonul este important. Vă rog. Stimați eurodeputați, e un privilegiu pentru mine să vă prezint astăzi uh, viziunea mea dacă voi fi selectat pentru postul de director general al OLAF. Prima întrebare este care este relația între OLAF și Eh, parchetul eh, euro european. Rolul EPPO este definit foarte clar în directiva privind combaterea fraudei și în regulamentul cu privire la înființarea parchetului european. Prin urmare, rolurile trebuie să fie complementare și nu să nu existe dublări. Anchetele penale vor merge în mod clar la EPPO. Rolul OLAF se va schimba. Pe viitor, competențele OLAF uh, se vor referi la uh, anchete administrative, inclusiv anchete privind personalul european și uh, TVA, dacă nu sunt probleme transfrontaliere, sub 10 milioane de euro. Activitatea OLAF pe viitor, așa cum o văd eu, se va concentra mai mult pe coerență politică, pe construire de capacitate, uh, detectare tipurie, prevenire și uh, acumulare de informații. Articolul 101 din regulamentul EPPO e foarte clar, se referă la facilitare și coordonare și se vorbește despre susținerea EPPO. Deci nu există o competiție, există doar claritate. Ce va însemna acest lucru pe de altă parte? Pentru mine, dacă aș fi ales uh, în acest post important, va trebui sigur să uh, conștientizez impactul asupra personalului Olaf. Eu am lucrat cu mulți din personalul Olaf care sunt oameni foarte mândri de ceea ce fac uh, și sunt mândri că sunt într-un organism uh, care se ocupă și de uh, urmărire penală și uh, schimbarea rolului Olaf ar putea să creeze neliniști, să ducă la neliniști în rândul personalului. Eu cred că există o singură soluție. Eu, ca viitor uh, um, director al Olaf, trebuie să um, le dau o nouă relevanță uh, celor care lucrează acolo, de exemplu, prin detașare la EPPO și trebuie să fie foarte clar că pe viitor rolurile vor fi mai mai fluide, așa cum am spus, de asemenea roluri de susținere. Și ce uh, experiență și competențe aduc eu pentru a face acest lucru? Rolul acesta de a crea o punte între Olaf și uh, noul său rol uh, necesită moderație și capacități de conducere. Moderația în vremuri dificile, asta am făcut în întreaga mea carieră, asta am făcut în ultimii 10 ani la OMS și de asemenea în secretariatul ONU, pentru că am lucrat în misiuni de menținere a păcii. Și am avut uh, tocmai o activitate de a crea o punte între vechea conducere și noua conducere. și acest lucru necesită și moderație în uh, colaborarea cu alte instituții, cum ar fi Parlamentul European. Înțeleg că până acum relația nu a fost cea mai bună, dar ce a trecut a trecut. Noul rol al OLAF în parteneriat cu EPPO-ul deschide de asemenea manerjă, um, o spațiu de manevră pentru mai multă mai puține teritorialitate, cu o colaborare mai bună cu Comitetul de Supraveghere, care poate să joace un rol de moderator um, și facilitator pentru OLAF și, de asemenea, relația cu Comisia dumneavoastră. Ce alte aturi mai aduc? Mi s-a spus că sunt un, un uh, conducător carismatic, pot să motivez oamenii, trupele și pot să lucrez cu rețele directorul uh, general al OLAF, <laughs> acest post poate să fie unul foarte singuratic și înțeleg că așa s-a întâmplat până acum. E foarte important să lucrezi în rețele, nu doar cu directorii de la OLAF, ci cu toți angajații OLAF, cu angajații comisiei, cu comisia dumneavoastră, cu Consiliul și eu voi avea ușa deschisă ori de câte ori mi se cere uh, sfatul și ori de câte ori am ceva de învățat și mi-e foarte clar că voi avea uh, lucruri de învățat. Ce mai pot să vă spun? Am fost uh, anchetator expert vreme de 15 ani în organizații multilaterale cu 194 de state membre, unde divergențele între state membre, între culturi, între credințe, opinii sunt foarte importante și nu um, pot să fie împăcate decât uh, cu tact. De asemenea, mi-am început uh, cariera ca magistrat S-a pus aici întrebarea cum putem să garantăm drepturile celor vizați de anchete. Eu am făcut acest lucru pentru că în calitate de magistrat asta faci. Ajungi la echilibrul bun între urmărire și apărare. Sunt de asemenea un om pentru care familia este importantă, sunt tată la doi copii am lucrat într-un. Am, n-am lucrat până acum pentru nicio instituție europeană, nu am fost uh, um, funcționar de rang înaltă niciun guvern, însă am în spate 15 ani de muncă la ONU și la agenția specializată uh, OMS. Mă ocup de chestiuni etice în Yemen, în Siria, orice țară la care puteți să vă gândiți, suntem acolo. Uh, în uh, mediul european, acum 9-10 ani, am condus uh, grupul de acțiune între, din Uniunea Europeană care a investigat um, probleme în Kosovo, compania energetică și aeroportul din uh, Priștina și nu uh, sunt, nu, nu mi-e cunoscut niciun conflict de interese. Sunt uh, pregătit pentru întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Începem cu domnul Sarvama. Vă rog. Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Legum. Pentru prezentare, domnule Mlițcă. Questions in English? Am două întrebări pe care le voi adresa în engleză. Rolul curții de conturi, în primul rând ce rol întrevedeți dumneavoastră pentru ei în cadrul anchetelor OLAF? Ar trebui să fie consolidat acest rol? Este el suficient? Ce veți face în această privință? În al doilea rând, transparența. Cum veți trata acest principiu, în general, ca director al OLAF? Și cum vedeți dumneavoastră drepturile persoanelor anchetate? Considerați că ele sunt respectate în atmosfera actuală, cam lipsită de transparență de la OLAF? Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc pentru întrebări. Întrebarea referitoare la ECA se referă foarte clar la rolul uh, OLAF um, Olaf va sprijini uh, EPO și este nevoie și de o relație îmbunătățită cu ECA. În toate funcțiile mele, auditurile și investigația au mers mână în mână, auditurile și anchetele. Găsesc că în europene lucrurile sunt un pic diferite de atunci când vorbesc despre rețele și sprijin și despre funcții complementare. Uh, Curtea de Conturi Europeană este una dintre instituțiile la care mă gândesc. În ceea ce privește transparența, ea merge mână în mână cu um, asumarea răspunderii. Deci putem să ne întrebăm, în primul rând, cât de transparentă este activitatea OLAF și cât de transparentă ar trebui să fie. Firește că trebuie să punem întrebări cu privire la anumite cazuri individuale, confidențialitate și așa mai departe. Uh, Relația față de această comisie și față de comitetul de supraveghere ar trebui să fie întărită. În ceea ce privește drepturile individuale ale persoanelor anchetate, înțeleg că au existat um, uh, sugestii să se creeze un post al controlorului pentru garanții procedurale. Sunt interesat și eu de acest lucru și voi co- coopera cu dumneavoastră în această privință. Doamna Iala. Mulțumesc, doamne președinte. Bun venit. Mă gândeam că înțelegeți spaniolă pentru că ați lucrat la OMS, dar se pare că nu. Oricum, aș vrea să știu în ce mod ați aflat uh, despre postul acesta și de ce vă interesează să vă întoarceți în Europa? Care este interesul? Mai ales că profilul dumneavoastră profesional e altul. Aș vrea să știu dacă aveți un interes anume, un interes major, profesional legat de postul acesta. Și în al doilea rând, ne-ați dat niște exemple legate de conflicte grave în care ați fost implicat. Nu mă voi referi la ele pentru că sunt niște nenorociri în Siria, în Kosovo. Nici măcar nu vreau să spun ce s-a întâmplat acolo. Nu. Aș vrea să știu care ar fi realizările dumneavoastră importante legate de lupta împotriva fraudei, ce fonduri ați recuperat, fonduri de la ONU sau fonduri ale asociațiilor ONU și, și noi avem asemenea probleme, nu știm unde ajung fondurile. Ce realizări aveți din acest punct de vedere în lupta împotriva fraudei? Ce măsuri ați luat și ce recuperări de fonduri ați făcut? ce tipuri de fonduri au fost implicate și ar vrea să știu dacă o cunoașteți pe doamna Gheorgheva personal. Mulțumesc. Thank you very much. I will answer. Mulțumesc. Voi răspunde în engleză pentru că recunosc că am emoții. Cum am aflat de post? Am o rețea foarte bună și cred că postul acesta de director general al OLAF este uh, cea mai proeminentă funcție în lupta antifraudă aproape în întreaga lume. Am 50 de ani și consider că sunt pregătit pentru următorul pas, de aceea m-am prezentat în calitate de candidat. Cred că um, procedura de selecție are șase pași și mă bucur că am ajuns la ultimul. Uh, în calitate de anchetator, ca de cercetător, am, am uh, aflat că mi-am dat seama că trebuie să ai foarte multă răbdare. Nu mă aflu aici ca să vă spun uh, ce fapte mari și ce succese am uh, avut. Cel mai mare succes l-am avut în Kosovo atunci când o licitație pentru o uzină electrică a fost anulată. Uh, nu s-a produs o recuperare de fonduri, dar banii nu au mai fost alocați. Era vorba de o sumă de 3,5 miliarde. A fost vorba despre o investigație, o anchetă comună, ONU-UE și grupul operativ pe care îl conduceam. În plus, am lucrat cu resurse puține în medii care nu erau propice um, și chiar recuperările de sume uh, de câteva sute de mii de euro au fost succese. Uh, mi-am dat seama că dacă poți să influențezi un sistem și dacă poți să-l faci mai egal, um, și acest lucru este un succes. Nu pot să stau aici în fața dumneavoastră ca un cowboy și să mă dau mare. Dacă vreți să auziți cifre, probabil cel mai mare succes a fost cel de la uzina electrică din Kosovo, uh, la care s-a anulat licitația și s-au mai întâmplat uh, câteva lucruri în acea anchetă. Uh, în care, pe care nu le voi detalia aici, dar cred că acesta a fost cel mai mare succes. Doamna de la Baiova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aveți un CV foarte impresionant, uh, dar văd că nu aveți uh, multă experiență în conducerea organizațiilor mari și în afacerile europene, deci ce calificări ar putea să compenseze pentru această lipsă de experiență? Și o întrebare de ordin tehnic. Regulamentul OLAF stabilește un jalon de 12 luni pentru durata anchetelor. Anche, uh, directorul de dinainte a stabilit un jalon de 24 de luni, lucru care este în contradicție cu regulamentul. Care ar fi abordarea dumneavoastră în ceea ce privește durata anchetelor? Multe anchete depășesc 12 luni, deci cum v-ați asigurat dumneavoastră că anchetele sunt scurtate? Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea foarte directă. Să vă ofer un răspuns provocator. Niciun manager nu poate să gestioneze mai mult de 80 oameni cum trebuie. Atunci când e vorba de calitatea de lider, întrebarea se pune cine sunt acești 80 oameni. Eu cred că ei sunt uh, uh, alții funcționari din OLAF și dacă veți vorbi cu supraveghetorul, uh, supraveghetorul meu de la OMS, care are o organizație cu peste 10.000 de oameni, ONU încă și mai mulți, uh, veți uh, vedea că am potențialul de a face acest pas. Nu de multe ori, uh, nu de puține ori am spus că pot să fac mai mult decât am făcut până atunci și că nu, și nu, nu vreau să mă repet. Apoi, știu că toate anchetele aproape au probleme cu respectarea jaloanelor. Există aceste jaloane legate de calendar, dar există și garanții procedurale, trebuie respectate drepturile persoanelor vizate, deci trebuie să faci acest lucru, deși durează un pic mai mult. În al treilea rând, crearea EPO și uh, rolul mai puternic al OLAF în această relație cu EPO, cred că va duce la o atenuare acestei, la o ușurare aceste, acestei poveri de anchetă. Dacă este să luăm acest rol în serios și dacă este să preluăm informațiile de la ECA, așa cum spunea domnul Savama, și dacă există un adevărat schimb de informații cu EPO, atunci acest jalon va fi respectat și durata anchetelor va scădea. Vă mulțumesc. Domnul Ștas. Mulțumesc, doamnă președinte, bun venit. Domnului Mlițche. Mă interesează foarte mult ce spuneți despre experiența dumneavoastră din Kosovo și despre ancheta la acea uzină electrică și aeroportul din Priștina. A fost vorba despre un audit sau despre o anchetă în materie de fraudă? Puteți să ne spuneți care a fost rolul dumneavoastră în acea anchetă? Da, auditul a dezvăluit câteva uh, indicii. Drept rezultat uh, a, a intervenit uh, um, au intervenit, a intervenit Organizația Națiunilor Unite, s-a stabilit un uh, grup operativ Acesta avea două conduceri, un, un șef la New York și unul la Bruxelles. Um, și, de asemenea, s-a uh, propus și un anchetator din partea ONU. A fost foarte greu pentru că garanțiile noastre procedurale nu erau aceleași. Deci, am cunoștințe legate de activitățile UE și le cunosc direct, nu de aici, dar din colaborarea cu instituțiile UE. Nu a fost uh, ușoară cooperarea, recunosc. Am avut 50 de anchete și doar 12 au fost aduse în tribunal. A fost vorba despre o instanță internațională cu sediul la ONU. Trebuie să vă dați seama că era vorba despre teritoriul administrat de ONU la vremea aceea. Noi, inclusiv eu, pentru că eram undeva pe un palier de mijloc, am exercitat uh, puterea putere asupra acestui teritoriu, lucru care ne conferea niște responsabilități enorme. Nu pot să spun că am făcut totul perfect, dar cele mai mari succese ale noastre au fost găsirea legăturilor între corupție și alte infracțiuni anchetate în Kosovo la vremea aceea, de exemplu, crime de război. Nu mă refer aici um, la fondul acțiunilor, ci la persoane. Ich war da mit dem da, în 2009, împreună cu Herbert Bush, am fost la ONU, înainte de alegeri europene. Uh, ONU, unul dintre nici unul n-a executat uh, nici uh, una dintre deciziile luate. A fost uh, un moment uh, foarte supărător pentru noi. Acum urmează Denis de Jong. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Mlițche, v-am auzit vorbind despre această anchetă și despre drepturile procedurale, însă trebuie să ne asigurăm și de celeritatea unei anchete, nu-i așa? Acest lucru este extrem de important pentru statele membre uh, și, centru, și pentru celelalte părți implicate într-un caz. Dumneavoastră ați fost uh, controlor în ceea ce privește drepturile procedurale și știți foarte bine cum se desfășoară lucrurile. Dacă ați fi director Olaf, ați uh, dori să gestionați aceste garanții procedurale la nivel intern sau la nivel extern. Deci avem drepturile procedurale și rolul Comitetului de Supraveghere. Thank you very much for this very important question. Um... I would say both. Vă, mur- vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare uh, importantă. Eu aș zice că amândouă, pentru că întotdeauna trebuie să te ocupi de lucruri la nivel intern, pentru că acolo se întâmplă lucrurile la nivel intern, uh, se cercetează datele, uh, acolo se pun premisele și așa mai departe. Uh, dar este nevoie și de validare și de verificări externe consolidate. Există diferite curente de, diferite curente de gândire cu privire la rolul Comitetului de Supraveghere. Nu am experiență în ceea ce privește controlorul pentru garanții procedurale, pentru că înțeleg că este un organism care urmează să fie creat. Însă, um, știu foarte bine ce înseamnă rețelele. Pentru unii dintre colegii mei este deja un reflex să se gândească la garanțiile procedurale ca fiind un obstacol în care unei anchete, dar nu este așa. Dacă vrei să ai o anchetă de succes, trebuie să cunoști uh, și să respecti drepturile persoanei vizate. Deci, răspunsul meu este amândouă, la nivel intern și la nivel extern. Domnul Vali. Like to ask you, uh... O singură întrebare am. Care este părerea dumneavoastră cu privire la infracționalitatea organizată în Uniunea Europeană și vreau să vă întreb dacă considerați că Uniunea Europeană luptă destul de eficient uh, împotriva acestui cancer care este uh, infracționalitatea organizată și, după părerea dumneavoastră, cum pot statele membre să coopereze în mod cât mai eficient? Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că infracționalitatea organizată Uh, este principalul factor de risipă al fondurilor europene, de pierdere a fondurilor europene. Până acum, Olaf putea să producă dovezi, dar care nu erau recunoscute de către instanțele din statele membre. Tocmai de aceea crearea parchetului european este un pas înainte, pentru că se închide această lacună la nivel de um, anchetă, pentru că Olaf nu avea competențe de procuratură. Deci și în regulamentul aferent și în directiva PIF se vede foarte clar cum EPO uh, va putea să aibă succes și cum va reuși să îmbunătățească viețile oamenilor și să uh, folosească banii uh, mai eficient. Infracționalitatea organizată înseamnă sume foarte mari de bani, este transfrontalieră și nu se poate întâmpla fără cooperarea uh, autorităților naționale. Combaterea acesteia nu se poate întâmpla fără cooperarea uh, autorităților naționale. Deci, Olaf ar trebui să scape de această viziune uh, pe care o are asupra și de uh, organism semi, de semi-procuratură și cred că este nevoie pentru acest lucru de o cooperare foarte strânsă în viitor cu EPO. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare legată de parchetul european. Este vorba despre diferența de tratament față de persoanele care fac obiectul unei anchete în funcție de cetățenia pe care o au. Există țări care aderează la uh, principiile, parchet, uh, principiile OLAF sau ale parchetului european, adică de, fac parte din uh, parchetul european și țări care nu. Deci se face o deosebire și acest lucru nu riscă cumva să fragilizeze anchetele? Um, există garanții pe care parchetul european trebuie să le ofere, dar pe care schema actuală, regimul actual, nu le oferă. Așadar, este, uh, după părerea dumneavoastră, normal ca anumiți cetățeni, în funcție de regimul la care aparțin, să beneficieze de garanții procedurale diferite, nu cumva risc acest lucru să fragilizeze, să submineze autoritatea anchetelor făcute la un nivel sau la altul. Este foarte greu să vă răspund la această întrebare pentru că este destul de politică. Anumite state membre au hotărât să nu intre în EPO. Și nu directorul general al OLAF poate să rezolve aceste probleme, nu singur. Sunt de acord însă cu dumneavoastră. Faptul că opt state membre au făcut opt-out va fi problematic. Aș putea să fiu cinic și să spun că cele 8 state sunt o ocazie pentru Olaf, pentru că acele anchete vor rămâne în sânul Olaf, dar eu nu gândesc așa. Ambiția mea pe viitor este ca prin bune rezultate, prin metodele convingătoare de lucru ale biroului și ale parchetului european, uh, să creez un efect de magnet, astfel încât uh, statele care nu sunt membre EPO, dar care văd rezultatele bune și văd omogenitatea rezultantă, vor uh, dori și ele armonizare în cele din urmă. Dacă voi fi ales pentru acest post, um, Olaf va face totul pentru a se asigura că standardele uh, la care aderă, mai ales în cadrul celor 8 state vor fi asemănătoare, chiar identice dacă se poate, cu cele aplicate de către EPO. Tocmai, după cum spuneți dumneavoastră, pentru a evita uh, această um, neconcordanță. Domnul Novakov. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule, trăim într-o vremă uh, cu documentele Panama, documentele Paradise, nici, nici nu mi-am aduc aminte. Trăim într-o vreme în care se ascunde identitatea proprietarilor unei firme, o companie care este deținută de o companie offshore, de un alt fond și așa mai departe. Și uh, Olaf nu are posibilitatea să verifice conturile bancare ale unui suspect. Credeți că este o manieră utilă uh, ca să faceți față problemelor cu care ne confruntăm. Olaf și comisia noastră sunt cei mai buni prieteni ai contribu- contribuabililor europeni. Mulțumesc. În primul rând sunt de acord că Olaf și comisia dumneavoastră sunt cei mai buni prieteni ai contribuabililor și fiecare euro contează și voi uh, susține acest lucru. Accesul la conturile bancare a fost menționat în rapoartele OLAF. Pare tentant, sună tentant. Dar la răspunsul la prima întrebare eu am descris călătoria călătoria a parchetului european care se ocupă de cazurile de fraudă, cazuri care implică informații necesare și pe care le-ați descris dumneavoastră. Parchetul european trebuie să aibă posibilitatea să acceseze informațiile și în comparare cu Olaf să poată să judece cazul respectiv la nivel național. Și ori de câte ori Olaf poate fi de ajutor să vină cu argumente. N-aș susține acest lucru dacă ar face Olaf anchete separate fără Uh, fundamentarea puternică pe care o asigură regulamentul parchetului european și directiva PIF. Domnul Con. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare referitoare la frauda de TVA consider că colaborarea între statele naționale și OLAF trebuie să fie îmbunătățită în mod semnificativ, mai ales în ceea ce privește perspectiva germană. Um, cum uh, ați uh, îmbunătăți colaborarea între statele naționale și OLAF? Mulțumesc. Thank you very much. I'll take this question in English. <laughs> um... Azi voi răspunde în limba engleză. Din câte înțeleg eu, competența pentru anchetele de TVA sub 10 milioane și care nu sunt transfrontaliere va rămâne competența OLAF, va fi competența principală a OLAF-ului și OLAF-ul are suficienți angajați și expertiza necesară pentru a face acest lucru. Cooperare, da. Cooperarea nu trebuie să existe doar în partea de anchetă Sper că nu deschid aici, uh, eu știu, o cutie a Pandorei. Angheta în ce privește frauda se bazează pe ideea urmăriți banii. Frauda se comite acolo unde sunt banii. Dacă sunt bani, acolo apare și frauda. E comportamentul uman care funcționează așa. Deci depinde de sistemul de reglementare, depinde de omogeneitatea uh, Uh, sistemului juridic uh, respectiv și de portițele de, de scăpare care sunt create la nivel internațional și național. Pentru cei care fac, comit frauda, folosesc aceste portiții, portițe de scăpare. Deci Olaf uh, va participa și la partea de prevenire, de prevenție și la partea de anchetă pentru a scădea și posibilitatea apariției fraudei Asta dacă nu vorbim despre cineva care susține acest lucru cu multă tărie. Mulțumesc! Și eu vreau să vă întreb uh, care este viitorul pe care îl vedeți pentru procedura caselor de compensare. Casele de compensare sunt întâlnirile între secretarul Secretariatul General al Comisiei și OLAF pentru a trata um, cazurile care vizează pe um, angajații uh, Comisiei uh, sau instituțiile. Deci care este procedura pe care o vedeți pentru a garanta independența OLAF? A doua întrebare. Eu am înțeles cazul Kosovo, dar uh, au trecut vreo 16-17 ani de atunci. Uh, care sunt uh, experiențele dumneavoastră în uh, urmăririle uh, polițienești de atunci până acum? În primul rând, casele de compensare. Înțeleg firește că directorul general al Olafului, uh, când se încheie o anchetă, ar trebui să facă și niște recomandări. În timpul anchetei, atâta vreme cât ancheta n-a fost încheiată, firește, există independență de anchetă totală. Înțeleg rolul Olafului în organigramă, aș înțelege care ar fi ierarhia dacă aș fi să fiu o director, care are anumite repercursiuni, însă niciodată n-am făcut niciun fel de aranjamente sau discuții care nu sunt clare sau care nu respectă independența anchetatorilor în ultimii 25 de ani de când mă ocup de aceste cazuri. Cooperarea mea cu anchete polițienești mai recent e importantă. În rolul meu, când mă ocup de uh, risc și de chestiuni etice, am mai degrabă un rol uh, de, eu știu, consiliere. Anchete poliționești, în trecut, în ultimii 10 ani, da, am trimis cazuri la uh, în diverse jurisdicții în afara Uniunii Europene. Iar rolul meu a fost să le urmăresc în țări în care sistemele juridice sunt foarte slabe experiența mea, dacă ar fi să vă împărtășesc niște succese, n-aș reuși să fac acest lucru, pentru că multe dintre ele, de multe dintre ele s-a ales praful. Dar nu o să vă spun aici ce tip extraordinar sunt eu, cam asta este ce aveam să spus. Vă mulțumesc foarte mult! Deci mulțumesc, a fost foarte interesantă discuția. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Noi continuăm ședința noastră. Vreau să dau ocazia grupurilor politice 5 minute să uh, facă schimb de opinii și apoi aș vrea să trecem mai departe direct la vot. Deci suspend ședința timp de 5 minute. Mulțumesc. Vai, <laughs>